rugați să luați loc. Bine, benvenuti a Bun venit tuturor, îi salut și le mulțumesc tuturor celor prezenți la această întâlnire, în special președintelui Consiliului, ministrul Marek Savitski, care a promovat un număr mare de întâlniri pe tema PAC, în care a implicat Parlamentul și Comisia. Această a treia întâlnire este organizată în întregime de comisie, care a stabilit și raportorii care ne vor uh, expune azi sugestiile lor și întâlnirea se încadrează în acest parcurs uh, în care vedem uh, colaborând cele trei instituții angajate în viitorul politicii agricole. O mm. colaborare care sper că va duce la aprobarea unor intervenții care să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni și va putea da răspunsuri adecvate agricultorilor pe acest fundal care este în multe privințe inedit față de trecut. Am subliniat de mai multe ori, în calitate de par Parlament urgența și caracterul extraordinar al acestei reforme foarte importante, care implică o revizuire a drumului parcurs în ultimii 20 de ani de Europa, un orizont indiscutabil, dar care trebuie reformulat în funcție de context, Uh, și uh, în această nouă eră a agriculturii marcată de penurie alimentară. Un concept care trece azi uh, de problema distribuției inegale a resurselor. Ne aflăm în fața unui cadru nou care redefinește peisajul piețelor agroalimentare, cum s-a subliniat la Can. Nu e vorba numai de a asigura continuitatea unui sistem antreprenorial și economic. În ultimii în viitorii ani, agricultura va trebui să asigure o aprovizionare continuă, o aprovizionare a industriei de prelucrare, dar și să garanteze consumatorilor europeni uh, un sistem de garantare a calității și a sănătății ale alimentelor, care fac parte din ceea ce numim modelul social european. În același timp, protagoniștii acestor structuri trebuie să lupte pentru menținerea sănătății mediului și a coeziunii sociale de care se vorbește atâta și pe care se sprijină și ambițiile noastre uh, expuse în strategia Europa 2020. Acest lucru se poate realiza printr-o agricultură sustenabilă din punct de vedere economic și răspunderea noastră este în primul rând să oferim agricultorilor noștri instrumente pentru a putea răspunde provocării pe care ne pune vremea noastră, să producem mai mult poluând mai puțin. Nu ne mai putem permite să mai pierdem din potențialul nostru agricol, pentru că riscul este prea ridicat. Este unul din principiile noastre de bază în uh, parcursul acestei reforme. Concluziile Comisiei sunt un punct de plecare important pe care Parlamentul și Consiliul vor trebui să lucreze împreună pentru ca reforma să fie la înălțimea provocărilor. Ca Parlament avem o răspundere nouă prin tratatul de la Lisabona și politica agricolă trece în spațiul codeciziei ceea ce înseamnă un pas înainte spre o Europa mai democratică, capabilă să îi reprezinte mai direct pe cetățeni în procesul de luare a deciziilor. Nu este o greutate, ci o valoare în procesul decizional și acest lucru îl uh, demonstrează contribuția obținută în timpul președinției poloneze care țin să-i aduc ă, aici ă, felicitări. E vorba de pachetul ă, de măsuri privitoare la lapte, de pildă, și o dovadă că Parlamentul poate contribui la îmbunătățirea propunerilor care vin dinspre Comisie. Prin cele două raporturi din a, rapoarte din această comisie, uh, noi, ca Parlament, ne-am stabilit un drum precis uh, de care suntem uh, hotărâți să ne ținem ca în lunile următoare să putem aduce astfel o contribuție importantă. Dezbaterile au arătat că eforturile noastre trebuie să se concentreze în primul rând asupra necesității de a face politica agricolă a viitorului mai simplă și mai eficientă, dar și uh, de a evita momentele de crize care au condiționat, din păcate, și piețele și performanțele sectorului. De aceea vom cere Comisiei, Comisarului Cioloș să ne sprijine, favorizând termenii uno, uh, unui acord care sperăm să se realizeze repede. Un acord care să garanteze atingerea unor uh, elemente, uh, unor obiective pe care le împărtășim cu toții, astfel încât să putem uh, asigura o dezvoltare uh, rurală. Cum va trebui să traducem această, uh, aceste obiective în politică este o discuție care rămâne deschisă, dar este inevitabil și din punctul meu de vedere este benefic mai mult decât niciodată în acest moment istoric confruntarea dintre instituții și alți componenți ai societății trebuie salutată atunci când ea urmărește să îmbunătățească și să îmbogățească reflexia noastră. Uh, să ne urăm ca comisia noastră să lucreze intens pentru a defini o propunere, dar în același timp trebuie să spunem că nu vom putea trece la un vot în comisie până nu se încheie un acord în privința perspectivelor financiare, pentru că altfel ar fi un exercițiu steril să propunem amendamente fără ca arhitectura să se, întregului proiect să se sprijine pe proiectul de uh, propuneri financiare. După noi, Există puncte critice care vor putea fi îmbunătățite uh, în urma discuțiilor noastre și aceste uh, lucruri privesc uh, aspecte diferite. În colaborare cu departamentul tematic am încercat să aprofundăm aceste teme. Astăzi, și cu asta închei, vom putea să aprofundăm și mai mult uh, Uh, împreună cu reprezentanții ai comunității științifice europene, uh, invitați de comisie, care a avut o altă contribuție importantă în acest proces de reformă. Și eu sunt uh, un universitar care a trecut la politică și profit de acest prilej pentru a-i saluta pe toți colegii care vor lua parte la discuțiile noastre de astăzi. În acest spirit, sunt sigur, vom reuși, cum am demonstrat și altă dată, să producem o lucrare importantă, utilă pentru agricultorii noștri și pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc tuturor. Are cuvântul uh, comisarul Dacian Ciolo. Merci, Paolo. Mulțumesc, Paolo, pentru această introducere. Astăzi are loc a treia conferință în ciclul celor trei conferințe pe care am convenit să le organizăm după prezentarea propunerilor legislative de către Comisie. Vă amintesc că chiar în această sală Parlamentul European a organizat o dezbatere cu ministrii agriculturii. Președinția poloneză a organizat de curând o conferință cu diferitele organizații profesionale din sectorul agriculturii și cu societatea civilă în ansamblul ei și astăzi vă propunem o dezbatere care uh, se focalizează pe analizele și reflecțiile oamenilor de știință, ale experților, analizele cu privire la aceste propuneri de reformă. În felul acesta intrăm într-o nouă fază, faza de aprofund, aprofundare a acestor propuneri. După cum v-am spus de la bun început, propunerile acestea privesc întreaga politică agricolă comună. După prezentarea propunerilor au apărut mai multe reacții și eu am sugerat că e nevoie de timp pentru a aprofunda aceste propuneri și pentru a face uh, conexiuni și pentru a trage concluzii și a face o analiză critică. Acum, după câteva luni de la propuneri, după ce s-au purtat deja discuții în Parlament, după ce Comisia a participat la activitatea de aprofundare a conținutului propunerilor, după discuții aprofundate în cadrul grupurilor de lucru organizate în Consiliul uh, European, după toate aceste discuții putem să abordăm aceste propuneri la mod la modul concret. Oamenii de știință au fost implicați în uh, procesul acesta de la bun început, încă din etapa pregătitoare. Anul trecut am organizat dezbateri publice, am pornit uh, de asemenea de la idei care au fost uh, avansate de diferite grupuri de reflexie, de diferiți experți, de către organizații, idei avansate de economiști și oamenii de știință au fost uh, implicați și în analizele pe care le-a efectuat Comisia în vederea elaborării studiului de impact, în așa fel încât propunerile noastre să se bazeze pe fapte, pe analize, pe rezultate care au fost incluse în studiul de impact. Astăzi supunem încă o dată aceste propuneri atenției oamenilor de știință, care vin cu perspectiva lor, cu rigoarea pe care le dau instrumentele de analize de care dispun. Toate aceste analize ne vor ajuta să decorticăm mai bine și să înțelegem mai bine conținutul acestor propuneri și ne vor ajuta să le înscrim într-o perspectivă mai uh, vastă decât uh, mecanismul strict al unei politici publice, cum este politica agricolă comună. Dincolo însă de toate aceste analize obiective de care e nevoie întotdeauna atunci când pregătești o decizie politică, trebuie să facem diferența între ceea ce e de dorit și ceea ce este realizabil. Există o diferență între aceste două aspecte și trebuie să ținem cont de această diferență. Întotdeauna trebuie să tindem spre un compromis care să se concretizeze printr-o propunere, să fim undeva la mijloc de drum între ceea ce e de dorit și ceea ce se poate realiza din punct de vedere politic, tehnic și bugetar. E clar că există un element cheie în această propunere legislativă Elementul cheie este competitivitatea agriculturii europene. În contextul în care nu numai că trebuie să producem mai mult și mai bine, ci și cu resurse limitate, resurse care nu mai pot să fie un element extern în procesul de luare a deciziilor. Trebuie să internalizăm buna gestiune a resurselor naturale pentru a construi această competitivitate. Competitivitatea aceasta trebuie să fie durabilă și mecanismul pe care îl uh, aplicăm pentru a realiza această competitivitate trebuie să fie înțeles de către cei care uh, pun la dispoziție resursele. Am încercat să ținem cont de toate aceste elemente atunci când am făcut propunerile legislative. Vrem să conferim de asemenea agricultorilor o nouă perspectivă în raport cu piețele și cu teritoriile. Și asta pentru că competitivitatea agriculturii noastre într-o Uniune Europeană extinsă, cu număr din ce în ce mai mare de state membre, agricultorii trebuie să fie actori ai uh, viitorului lor economic și social. Legătura cu piețele trebuie să se facă prin intermediul agricultorilor și a organizațiilor acestora și de aceea în aceste propuneri consolidăm aceste organizații și trebuie să se facă de asemenea în legătură cu teritoriile. pentru a se asigura legătura cu teritoriile. Beneficiem nu doar de politica de dezvoltare rurală, ci și de alte instrumente sau politici comunitare care asigură dezvoltarea teritorială și e nevoie de o bună coordonare a politicii agricole comune cu fondurile structurale. Acestea sunt cele câteva elemente pe care voiam să le amintesc aici, după prezentarea lui uh, Marek, îi vom da cuvântul oamenilor de știință și îl voi uh, lăsa pe directorul general al Direcției Generale Agricultură din Comisia Europeană, Silva Rodriguez, să modereze această discuție. Aș vrea să mulțumesc președinției poloneze pentru activitatea desfășurată în această lună, desfășurată de la prezentarea propunerilor legislative și aș vrea să urez uh, președinției daneze o activitate fructuoasă, pentru că în următoarele șase luni va trebui să aprofundăm toate aceste propuneri și să pregătim procesul de luare a deciziilor. Acest proces implică Parlamentul, care se bucură de drepturi de pline aici, și de altfel Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European a început deja să lucreze la aceste propuneri și sunt sigur că vom reuși să luăm deciziile cele mai uh, juste și într-un uh, termen care va permite agricultorilor să utilizeze politica agricolă comună. Cu aceasta îi uh, dau cuvântul uh, domnului Marek Savitski, președintele Consiliului Agricultură, care va interveni înainte de a lansa dezbaterea. Panie președinte, panie comisar. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor profesori, domnilor și domnilor, aș vrea să mulțumesc călduros domnului președinte de Castro, ca și Parlamentul European, pentru că a ridicat această provocare a unei dezbateri deschise în favoarea PAC. Vă reamintesc că pe 7 noiembrie am început un ciclu de trei dezbateri Începând cu o prezentare a președintelui Parlamentului European, domnul Buzek, și după cum a spus domnul comisar, am avut și o dezbatere în rândul politicienilor și agricultorilor, așa că a venit momentul să participe și oamenii de știință. Aș vrea să subliniez faptul că acest univers academic e prezent în permanență alături de noi, și doar pentru că a început să se implice activ în dezbaterile publice inițiate de domnul comisar Cioloș. Această lume academică continuă să participe activ și în lucrările grupurilor legislative, lucru pentru care îi mulțumesc. Pentru noi, politicienii, eforturile legate de reforma indispensabilă după 50 de ani, cred că fiecare european e conștient de faptul că Trebuie să se opereze schimbări profunde în această politică. Politicienii lor le lipsește uneori o perspectivă mai îndelungată în ce privește politica agricolă comună. De exemplu, în legătură cu aceste proiecte legislative, strategia UE 2020, e destul de greu să vedem dincolo de orizontului 2020 până în 2050 care vor fi nevoile alimentare ale lumii și ale Europei care sunt în creștere. Suntem obligați să găsim mijloace pentru a răspunde acestor nevoi. Și sunt convins așadar că această reformă, care este doar la începuturi, va merge în această direcție. Astăzi, în această perioadă de început, și oamenii de știință europeni, știința europeană trebuie să dea răspuns la diverse întrebări, să facă diverse propuneri și anume cum în această perspectivă îndelungată putem utiliza potențialul agriculturii europene pentru a satisface nevoile europene și mondiale. Și cred că ar fi interesant să se caute căile care ar face ca acest buget în legătură cu care poate că avem păreri împărțite, dar cred că nicăieri în Europa nu există un buget care să poată răspunde tuturor nevoilor uh, PAC, dar Europa de astăzi nu dispune de mijloacele pentru o politică agricolă comună în structura actuală. În discuția de astăzi s-a prevăzut să abordăm trei subiecte și cred că va fi interesant în cadrul acestor trei subiecte sau teme să formulăm anumite întrebări și să încercăm în discuțiile cu privire la reforma în derulare să găsim anumite soluții. Chestiunea securității alimentare și a competitivității în lanțul agroalimentar sunt aspecte care ne preocupă de mai mulți ani. E vorba de lucruri care <clears throat> și după revizuirea politicii agricole comune care s-a făcut în anul 2008, aceste chestiuni au fost uh, desemnate ca sarcini noi. Privim securitatea alimentară nu doar din punctul de vedere cantitativ, ci mai presus de toate după reforma PAC care a avut loc în 2003, înțelegem această securitate alimentară și ca securitate a calității alimentelor, respectarea mediului înconjurător, o producție care să respecte mediul și bunăstarea animalelor. Prin aceasta am impus agricultorilor europeni un mare număr de sarcini, sarcini pe care agricultorii trebuie să le îndeplinească adesea în calitate de funcționari și nu totdeauna au timpul necesar să se concentreze și pe producție. Aceasta e chestiunea concurenței sau competitivității pe lanțul agroalimentar. E interesant să se răspundă la întrebarea de ce consumatorul european nu încetează să se plângă de prețurile prea mari ale alimentelor din Europa, iar agricultorii se plâng de faptul că primesc uh, o remunerație prea mică pentru munca lor. Deci mai rămân <clears throat> uh, destul de multe elemente neclare. Avem comitetele de înalt nivel care lucrează tocmai în favoarea acestei ordini care trebuie introduse pe națiunile alimentare, dar avem impresia că ne lipsește în permanență curajul politic care să ne permită să facem pași decisivi și fermi. Cred că aici e vorba de un domeniu în care știință și mai presus de toate economia care se ocupă de chestiunea agricolă ar trebui să prezinte propuneri și să dea răspunsuri. Poate nu răspunsuri prefabricate, dar măcar niște orientări, niște indicații care să precizeze căile care trebuie urmate. De asemenea, chestiunea dezvoltării durabile și echilibrate sunt lucruri pe care încercăm să le redefinim în cadrul noi reforme. Cum trebuie să producem pentru a lăsa viitorilor generații un mediu curat, nepoluat, un mediu al cărui uh, <clears throat> potențial de producție să fie inamovibil. Trebuie să răspundem și la întrebarea dacă propunerile Comisiei cu privire la ecologizare sunt cele care răspund așteptărilor societății europene și agricultorilor sau nu neapărat. Am realizat până acum un bilanț complet al acestor uh, cerințe în uh, ce privește conformitatea. Am făcut un bilanț complet al realizării exigențelor în ce privește bunăstarea animalelor, protecția mediului în domeniul acestei agriculturi echilibrate și directivele legate de mediul înconjurător. Cum în diversele regiuni și state membre ale Uniunii Europene se îndeplinesc aceste sarcini în cadrul poverilor care sunt puse pe umerii agricultorilor. Trebuie să continuăm să facem acest lucru sau e nevoie de o analiză? Trebuie să producem în mod armonios sau în armonie cu mediul înconjurător prin sisteme de încurajare financiară sau prin uh, cerințele și datoriile suplimentare. Atunci când vorbim despre dezvoltarea echilibrată, nu trebuie să uităm că diversele state au aderat la Uniunea Europeană plecând de la poziții diferite, cu un potențial economic diferit cu un bagaj de experiență istorice, culturale, economice foarte divers. Și dacă dorim astăzi să vedem o dezvoltare echilibrată pe plan teritorial a Uniunii Europene, trebuie să răspundem la întrebarea dacă politica agricolă comună, prin sistemele de finanțare, utilizează bine potențialul uh, adormit al anumitor regiuni din Europa E vorba de un potențial uh, nefolosit al producției, repartizarea mijloacelor în PAC uh, desemnate în mod istoric, plecând de la producția istorică de <clears throat> alimente, toate acestea reprezintă un sistem care continuă să ne garanteze, respectând cerințele referitoare la mediul înconjurător, să utilizăm pe deplin potențialul agriculturii europene? O parte a mijloacelor financiare oare n-ar trebui să fie canalizată spre regiuni cu mai puține mijloace în care <clears throat> putem obține rezultate medii pe scară europeană? Prin această discuție cu privire la politica agricolă comună, suntem capabili să ne detașăm de această repartizare istorică a mijloacelor financiare cu care ne-am obișnuit atât de mult, putem vedea cum să utilizăm mai bine bugetul destinat politicii agricole comune și cum vom putea mări productivitatea agriculturii europene. N-aș vrea să intru într-o pole- polemică aici cu predecesorii, dar când vorbim de reforma politicii agricole comune, nu putem să închidem această reformă într-o perspectivă temporară legată de bugetul european. După cum spuneam, nu există niciun buget care să poată să răspundă pe deplin tuturor așteptărilor legate de politica agricolă comună. Să răspundă la toate nevoile agricultorilor și consumatorilor. Dar nu putem să ne permitem nici să facem în așa fel încât toate mijloacele să fie destinate finanțării producției. Fac un apel permanent să ne gândim, să vedem dacă nu trebuie să <clears throat> facem disponibile mai multe mijloace pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru competitivitate. Și agricultorii activi sunt cei care pot garanta această dezvoltare pentru că participă de asemenea la repartizarea mijloacelor europene, dar își dezvoltă fermele în același timp. Și aș vrea să spun că în cadrul politicii agricole comune trebuie să consolidăm pilonul 2, cel care se ocupă de concurență și dezvoltare. Dacă vrem cu adevărat ca Europa să participe pe viitor la această dezvoltare mondială, pentru a răspunde nevoilor alimentare, atunci Europa trebuie să reformeze metodele de finanțare a politicii agricole comune. În încheiere, domnilor și domnilor, aș vrea ca știința să poată răspunde la întrebarea fundamentală și anume cum, utilizând bugetul actual sau viitorul buget potențial, cum se poate face pentru să avem politica agricolă comună nu doar prin aspectul de producție, ci și de inovație, de competitivitate și dezvoltare. Și nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci de asemenea pentru dezvoltarea agriculturii europene și față de celelalte regiuni ale lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, Marek. Acum, domnul Silva Rodriguez, director general al Digi Agri, o să prezinte următorii vorbitori la fiecare dintre aceste paneluri și apoi, după fiecare serie de prezentări, vom deschide discuția. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de Agricultură, domnule De Castro, mulțumesc, domnule comisar Cioloș de asemenea, domnule ministru Savitski, mulțumesc tuturor pentru această <clears throat> șansă de a coordona dezbaterile acestui eveniment. Vom avea trei sesiuni pentru a explora împreună cele trei teme care reprezintă principalele provocări pentru reforma PAC în orizontul acestor ani vom avea câte o intervenție de 10 minute din partea experților și apoi o dezbatere de o jumătate de oră. Mai întâi o să invit pe domnul Giovanni Anania, profesor de economie și statistică la Universitatea Calabria și apoi domnul Hervé Guiomar la Institutul Național de Cercetare Agricolă din Franța să abordeze primele subiecte legate de securitatea alimentară și competitivitatea lanțului agroalimentar. Repet, câte 10 minute în intervenție și apoi vom avea o dezbatere de aproximativ o jumătate de Domnule profesor Anania, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea securității alimentare este o chestiune crucială. Astăzi un miliard de persoane sunt subnutrite în lume. Cu toate acestea, lăsând deoparte efectele crizei recente, lumea, în ciuda creșterii populației mondiale, s-a dovedit capabilă să reducă atât proporția populației subnutrite din țările în curs de dezvoltare. Vedeți în diapozitivul din stânga numărul persoanelor uh, populației subnutrite în intervalul 69, 71 și până în 2010. Ce observăm este un rezultat fără îndoială semnificativ. Producția alimentară a crescut într-un ritm mai rapid chiar decât populația mondială. Între 1990 și 2010, populația mondială a crescut cu 16%, iar procentul de ori pe cap de locuitor a crescut cu plus 34%. Astfel încât în timp ce pentru o viață sănătoasă este nevoie de circa 2500 de calorii pe zi, vedem că s-a depășit acest prag minim, chiar dacă acest lucru nu a fost realizat la un nivel global. Astfel încât disponibilitatea alimentară pe cap de locuitor a crescut consistent, atât global cât și în uh, lumea în curs de dezvoltare, în lumea a treia. Astăzi, uh, producția de alimente este suficientă dacă ar fi distribuită în mod uniform, să îngăduie uh, atât global cât și individual în fiecare uh, regiune un aport adecvat de alimente. Cu toate acestea, 925 de milioane de oameni sunt subnutriți cronic, unul din șapte oameni de pe planetă. Chestiunea nu este insuficiența alimentelor, ci uh, accesul limitat la uh, alimente, adică sărăcia. Deci, pe scurt, astăzi chestiunea este sărăcia. În privința siguranței alimentare în interiorul uh, Uniunii Europene, avem 14 milioane de oameni săraci care nu au hrană suficientă. Ei se află în eh, segmentele cele mai sărace de uh, populație și trebuie să se țină seama de acest lucru când elaborăm o politică agricolă comună. Această politică va trebui să uh, reducă numărul acestor persoane uh, și să îmbunătățească capacitatea uh, săracilor de a avea acces la alimente. Acestea fiind spuse, da, dacă privim uh, perspectivele securității alimentare, este o provocare uh, importantă. Există o mare nevoie de a continua și pe viitor eforturile în această direcție astfel încât uh, să putem susține creșterea mondială a uh, populației. În ultimii ani, productivitatea nu ne face foarte optimiști. Producția pe hectar, uh, iată, pentru trei produse, este porumb, orez și secară, reprezentată pe acest grafic de ce a scăzut ea. Avem de-a face cu un uh, declin semnificativ al investițiilor. Și ce vedem pe acest diapozitiv este că în toate regiunile producția anuală a uh, continuat să scadă. Dacă ne gândim la acțiunile politice de care e nevoie pentru a asigura securitatea alimentară, prima dintre ele ar trebui să țintească spre reducerea sărăciei. A doua acțiune este Sigur, nu este singurul lucru pe care îl putem face. Ar, aș mai dori să menționez cel puțin două acțiuni. Una se referă la ce trebuie făcut în țările lumii a treia. Acolo este nevoie de politici care să stimuleze agricultura. Creșterea sectorului agricol în țările în curs de dezvoltare ar fi benefică nu numai pentru furnizarea de alimente, dar pentru a reduce sărăcia în ansamblu. A doua intervenție se referă la uh, mai multe investiții în acest sector și este răspunderea comunității uh, internaționale să reducă costurile de producție, să sprijine creșterea productivității și să sprijine inovarea. Uh, trebuie să spun că Uh, nu uh, țin să contribui la dezbaterea despre reforma PAC, dar aceleași idei se găsesc într-o comunicare a Comisiei către Parlament și Consiliu care se referă la provocările securității alimentare în țările în curs de dezvoltare, adoptată anul trecut în mai de Consiliu. Există multe motive legitime pentru a uh, pretinde noi eforturi în sprijinul fermierilor. În opinia mea, aceste motive uh, nu uh, includ uh, necesitatea ca uh, politica agricolă comună să hrănească o lume întreagă. sprijinul nostru a Uh, declinat uh, în timp, asta înseamnă că competiția competitivitatea a devenit variabila strategică pentru perspectivele pe termen mediu ale sustenabilității economice. Oare uh, se referă la circa 30% din bugetul uh, Uniunii Europene. Plățile directe se dovedesc oare uh, un mijloc adecvat pentru a sprijini competitivitatea fermierilor? Uh, un exemplu este uh, trecerea la ferme de dimensiuni mai mari pentru a se asigura sustenabilitatea producției economice. Dacă privim la propunerea de reformă a PAC, plățile de bază și plățile de greening nu vor putea asigura creșterea competitivității. În propunere există însă alte componente care uh, se aplică direct la aceste uh, probleme. Unul este fondul uh, de globalizare europeană, măsurile prevăzute la pilonul 2, uh, care se referă la cercetare și dezvoltare și adoptarea inovațiilor uh, în agricultură. Există, deci, pași inovatori în direcția cea bună, uh, dar alocațiile financiare se dovedesc insuficiente uh, pentru a asigura creșterea competitivității de care avem nevoie. E nevoie de mai multe instrumente noi pentru a sprijini direct competitivitatea. Și ceea ce reiese din propunerea legislativă a Comisiei uh, este mai puțin decât e necesar pentru ca fermierii europeni să uh, poată avea o competitivitate mai mare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor. Anania are cuvântul Hervé Guiomard. Euh, les, diapositives sont en anglais, mais je vais parler en français pour aller plus vite en dix minutes. Donc la, la première partie. Slide-urile sunt în engleză, dar mă voi exprima în franceză. Prima parte este subiectul la care s-a referit și la s-a referit și domnul Anania, este vorba despre provocarea de a hrăni 9 miliarde de persoane astăzi, ținând cont în același timp de celelalte provocări mondiale, probleme de mediu, penuria de energie fosilă și creșterea inegalităților economice, sociale, patrimoniale între țări și în interiorul țărilor. Este o provocare cantitativă. Circa un miliard de persoane sunt subnutrite și o provocare calitativă pentru că circa un miliard de persoane Uh, suferă de problema proastei alimentații sau de obezitate. Pentru a rezolva problema siguranței alimentare, trebuie să acționăm mai multe pârghii. Consumul, și aici joacă un rol și politica agricolă comună, Trebuie să reducem sărăcia, să reducem pierderile și risipa în stadiul distribuției și uh, în stadiul consumului și trebuie să modificăm comportamentele alimentare în gospodările bogate, modificând și prețurile relative ale alimentelor. În ceea ce privește producția, trebuie să creștem producția, însă, după cum s-a spus deja, la ora actuală asistăm la stagnarea randamentelor la nivel mondial și la nivel uh, european și având în vedere problemele de mediu, provocarea este de a se adopta practici agricole durabile, să se concilieze deci producția și protecția mediului înconjurător. Asistăm la o creștere a randamentelor față de uh, deceniul trecut. Sunt două elemente care trebuie avute în vedere, chiar și în scenariile cele mai uh, optimiste, crește producția de alimente în 2030-2050 și în același timp va fi nevoie de mai multe schimburi, mai mult uh, comerț uh, în domeniul agricol, cu uh, fluxuri spre Asia de Sud-Est și Africa și se pune și problema locului Europei în acest uh, sistem de schimburi economice. Uh, vestea bună pentru agricultori este că prețurile vor fi mari, însă fluctuante în Uniunea Europeană și în lume din diferite motive. Este o realitate cu care ne confruntăm de câțiva ani în Uniunea Europeană și va trebui să Rezolvăm deci această problemă a comerțului și a volatilității prețurilor. Volatilitatea va crește din multe motive, însă aș vrea să abordez doar unul, și anume legătura între prețurile agricole și prețul energiei. Vedeți pe graficul din dreapta că există o corelare între prețul uh, porumbului și prețul petrolului. Chiar dacă este greu de făcut o analiză științifică, atunci când prețurile sunt uh, destul de mici uh, și prețul energiei este relativ mic. Când prețul petrolului este mare, uh, legătura dintre prețul petrolului și prețul alimentelor este strânsă. În Europa avem, avem ca sectorul agricol să fie competitiv, ecologic și durabil. Terenurile sunt uh, rare în Europa, există deja un impact asupra mediului care este negativ. Din 1992 a început o reformă a pacului, o reformă care uh, reduce stimulentele pentru intensificare. Decuplarea nu este suficientă însă pentru a se crește calitatea uh, agriculturii și uh, E nevoie de criterii, de condiționalitate, e nevoie de ecologizare, e nevoie de măsuri uh, sporite în uh, pilonul al doilea pentru a garanta un impact pozitiv asupra mediului. Distinția între pilonul 1 și 2 își are o justificare, a avut o justificare în trecut, Întrebarea este dacă ea se justifică în continuare. Și al doilea element este că trebuie să continuăm să mergem spre instrumente care să se bazeze pe uh, rezultate și nu pe mijloacele utilizate pentru a le atinge. Asistăm la globalizare, la o volatilitate sporită și pacul are trei obiective. Nu revin asupra durabilității și stabilizării. Există puncte pozitive în propunerile legislative, însă sigur că trebuie să știm care este bugetul european afectat pacului, trebuie să știm care sunt măsurile legate de ecologizare, important este ce facem pentru a crește competitivitatea. Slide-ul acesta arată că variabilitatea veniturilor din agricultură este mare și trebuie să se facă ceva pentru a se stabiliza aceste venituri. Un ultim punct legat de competitivitate și de PAC. E nevoie de competitivitatea întregului lanț agricol. Dacă încercăm să sintetizăm evoluția din ultimii ani pe un slide, în ceea ce privește producția agricolă, constatăm o stagnare în țările dezvoltate. După acordul uh, Uruguay Round și după reformele interne, s-au uh, diminuat uh, ajutoarele cuplate. Crește însă producția în alte țări dezvoltate și în țările emergente și am dat doar exemplul Braziliei cu o creștere de 5% pe an. În ceea ce privește productivitatea, dacă comparați ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în Statele Unite, vedeți că productivitatea consumului intermediar nu crește în Europa, ori în Statele Unite aceasta crește. Pe de altă parte, sporurile de productivitate în uh, aval sunt destul de slabe și sunt mai importante în uh, țări ca Franța. În majoritatea țărilor, însă, balanța comercială agroalimentară este deficitară. Dacă încercăm să vedem în ce măsură reforma PAC va rezolva problemele, Ceea ce se poate spune este că e greu să izolăm sectorul agricol de cel agroalimentar. E nevoie de o abordare globală, de la producător până la consumator. Al doilea element este că se pune problema competitivității internaționale a sectorului agroalimentar european. și se pune problema unei aplicări diferențiate a pacului în Uniunea Europeană. Al treilea element este că dacă productivitatea este mai scăzută și în același timp trebuie să se rezolve problema de mediu, accentul pus pe inovație este un pas în direcția cea bună și în special Parteneriatul European pentru Inovație, pentru Productivitate și Durabilitate. Există trei puncte importante. Trebuie să se includă cercetarea de bază și spun asta nu doar pentru că sunt cercetător, pentru că nu e doar vorba de transferul de cunoștințe, ci și de achiziția de cunoștințe. De exemplu, tot ceea ce se știe despre gene și despre fenotipuri. În următorii 10 ani va avea loc o, va avea loc o revoluție în acest domeniu și e nevoie de cercetare interdisciplinară și integrată. Al doilea element trebuie integrat tot lanțul și în al treilea rând e nevoie de o legătură între public și privat între ceea ce se face pe plan european și național. În ceea ce privește costurile de producție, este o miză importantă. Există o piață comună pentru um, agricultură, dar nu și pentru factorii de producție. Costurile de producție nu s-au adaptat la evoluțiile producției. Costurile de producție au rămas prea mari. Factorul muncă este eterogen între țările membre și există constrângeri de mediu care au avut și ele un impact asupra costurilor de producție mai ales în domeniul creșterii animalelor. Cred că soluția este ca chestiunile legate de mediul înconjurător să fie dezvăzute în Organizația Mondială a Comerțului. Trebuie să nu, se focali- să nu ne focalizăm doar pe costurile de producție, trebuie să ne punem întrebarea mărimii structurilor în agricultură și în agroalimentar Adesea se spune că modelul european este diversificat, este un avantaj, însă trebuie să ne punem întrebarea dacă acest avantaj al diversității nu este dublat de aspecte negative care nu au fost încă rezolvate. Modelul agricol și alimentar european este un model caracterizat prin sigle de calitate mult prea numeroase pentru ca cetățenii europeni să se uh, descurce. Un ultim punct care ține de organizarea mai bună a producătorilor. Organizarea producătorilor este importantă pentru a li se garanta prerogative de negociere în aval și în amonte și problema care trebuie pusă este dacă această organizare mai bună, care e greu de realizat, această organizare mai bună nu va fi contraproductivă și nu va duce la o dublă marginalizare. Se cresc puterile de ambele părți în detrimentul consumatorului final. Iată de ce cred că este important să se diminueze puterea de negociere din restul lanțului agroalimentar. Sigur că mai bună organizare este importantă, însă nu este decât uh, o parte a problemei. Un ultim punct, diversificarea veniturilor gospodăriilor agricole. Dincolo de activitatea parțială, ceea ce este important și nu este suficient avut în vedere în reforma PAC-ului este diversificarea veniturilor prin plata serviciilor de mediu, apa, biodiversitatea, schimbările climatice, trebuie să fie incluse pe, pia pe piață. Este o sursă posibilă de creștere a veniturilor agricole pe termen mediu și uh, lung. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! a sosit ora întrebărilor pentru experții noștri și v-aș ruga să puneți întrebări, nu să faceți uh, observații, pentru că nu avem decât o jumătate de oră pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Domnul Dej a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Aș vrea și eu să mulțumesc președintelui Comisiei de Castro, domnului comisar Ciolo și domnului ministru Savitski pentru dezbaterea din această după amiază. Vreau să mulțumesc și profesorilor care au făcut prezentări. Întrebări pentru ambii profesori. Ați vorbit despre securitatea alimentară, dar nu v-ați referit la o nouă evoluție în Europa și în lume, și anume că în anumite regiuni din Europa, oamenii produc acum culturi pentru energie și nu pentru alimente ceea ce se întâmplă și în alte țări, cum ar fi Brazilia, unde recent guvernul a hotărât, sau Parlamentul, ca milioane de hectare să fie disponibilizate. Deci se vor uh, tăia pădurile pentru ca terenul să fie făcut disponibil pentru producția de energie. Domnul comisar a vorbit despre anumite procente și hectare de terenuri din Europa care au fost scoase din producția alimentară. Puteți justifica așa ceva dacă pădurile sunt distruse și în alte părți ale lumii în acest scop? S-a vorbit de a avea suficientă hrană disponibilă pentru a asigura și domnul ministru s-a referit la asigura că până în 2050 vom mări producția de alimente cu 70% Trebuie să mărim producția de alimente, deci aș vrea niște comentarii. Și, pe de altă parte, cred că e corect ca cercetările să fie intensificate, dar un singur exemplu, în regiunea mea din Germania, există o mică companie care <clears throat> produce echipamente și mașini agricole. Am vizitat-o recent când e vorba de culturi cum ar fi porumbul. Există doar 20 de centimetri din porumb care sunt cultivate, recoltate și 50, la, 50 de centimetri care nu sunt cultivate. E vorba și de aspecte legate de eroziunea solului și alte elemente pentru a menține acest gen de, dezvo- de dezvoltare și a produce. Președintele, mulțumesc, dar vă rog foarte pe scurt și să fie întrebări la obiect. Da, mulțumesc. Și eu aș vrea să încep cu niște întrebări ambii oameni de știință au spus că nu e nicio creștere a randamentului sau producției medii, pentru că nu s-au făcut studii suficiente, dar oare nu este și din cauza că am ajuns la anumite limite ale creșterii sau că productivitatea nu mai are cum să crească, nu ai cum să ai mai mult de 10.000 de litri de lapte de la o vacă sau ceva de genul ăsta. Cred că s-a ajuns la limite în productivitate. Iar costurile care trebuie acoperite în agricultură, toate costurile de producție care sunt în creștere. Deci, e vorba de legea cererii și ofertei. Cea de-a doua întrebare, în ce privește productivitatea europeană la carne, Oare aceasta nu s-a datorat creșterii importurilor de furaje? Asta pentru că creșterile de producție, de fapt, nu au fost produse pe plan local, ci au fost importate. Apoi s-a menționat și aspectul globalizării, chestiunea legăturii globalizării și politicii agricole comune. Am înțeles din discuțiile mele cu experții în materie comercială că încercăm să protejăm sau să compensăm, să despăgubim pe fermieri pentru acordurile semnate în cadrul Mercosur. În ce măsură asta amenință producția din Europa, mai ales care sunt pericolele ridicate de comerțul liber? S-a vorbit și de o creștere de 70% până în 2050. Asta se bazează pe cifrele oficiale de la FAO, pentru că eu nu știam că există astfel de cifre oficiale de la FAO. Nu cred că au vorbit de o creștere de 70% a producției în niciun caz. Cred că trebuie să vă spun uh, în ce măsură acest lucru e adevărat sau nu. Merci, monsieur Ovesu. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Doamna Bovesc. Da, trei întrebări. O prima întrebare în legătură cu competitivitatea. Mi s-a spus că trebuie mărim competitivitatea, să mărim producția, în timp ce în prezent ne dăm seama că câștigul de productivitate de la debutul PAG e aproape echivalent cu irosirea de pe lanțul alimentar. Deci să ne confruntăm cu o problemă reală. Este o inadecvare între câștigul de productivitate și problema irosirii de pe lanțul alimentar. Cred că, de fapt, trebuie să se integreze. Și aș vrea să intrați mai în amănunt, pentru că nu servește să producem mai mult dacă e mai ca să stricăm, să irosim mai mult. A doua întrebare, în legătură de producția animalieră. A fost menționată o modificare a modelului alimentar. Cred că e o veritabilă problemă în prezent, atât pentru încălzirea climatică, cât și pentru faptul că dacă trebuie să mărim cantitatea de proteină produsă pe persoană, evident că producția animalieră este cel mai prost mod de hrăni pe oameni, pentru că, de fapt, e nevoie de aceste proteine vegetale, șapte proteine vegetale pentru a face una animală. Cum vedeți, în acest sens, modificarea acestui raport? Și a treia întrebare, în legătură cu durabilitatea. Există un element despre care n-am auzit să se vorbească, dar cred că aveți niște răspunsuri în legătură cu resursele naturale care permit uh, producția agricolă. E vorba de fosfați, potasiu și îngrășăminte azotate. Există resurse limitate. Nu se vorbește niciodată de resursele limitate de fosfați și de potasiu. E o problemă reală. Ce se întâmplă cu modelul agricol? În acest sens se face legătura cu competitivitatea și modificarea modului de producție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kalinovski. Dziękuję bardzo, Tot mai multe terenuri din Europa sunt exploatate nu pentru a produce alimente, ci pentru a produce energie. Această tendință se va accentua. Experții <clears throat> afirmă că Asta a făcut să crească deja prețurile produselor agroalimentare. Dar noi, de fapt, vedem Oare acest lucru nu se va traduce printr-o nouă creștere a nivelului prețului? Nu este vorba doar despre creșteri de prețuri și de o irregularitate a producției vegetale din cauza acestor Uh, schimbări climatice. În ce privește stimulentele pe piața cererilor au repercusiuni, iar aceste irregularități au și ele efecte asupra celorlalte piețe agricole. Nu ar trebui oare să existe o intervenție mai mare pe piața cerealelor și prin stocare sau alte măsuri? Mulțumim, domnule Călinescu. domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este următoarea. În Europa avem din ce în ce mai puține terenuri arabile. De pildă, în țara mea, în Polonia, în 2007, Eurobarometrul a notat aproape 16 milioane de hectare. Acum știm că nu mai sunt decât 15 milioane. Poate chiar ceva mai puțin dacă ne referim la hectarele subvenționate. Din ce în ce mai puțină suprafață arabilă, deci. Și această evoluție o vedem și în alte țări și vedem că această reducere se accentuează acolo unde există mai puține subvenții prime la hectar și, din potrivă, în țările unde există subvenția pe hectar, uh, avem uh, tendința inversă. Domnii experți împărtășesc această opinie, vreau să întreb. Deci, uh, fenomenul și explicația, și anume că primele slabe care se acordă pe hectar în anumite regiuni ale Uniunii Europene se traduc printr-o suprafață mai mică disponibilă de teren arabil ceea ce ar aduce atingere și securității noastre alimentare. Mulțumim! Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Ă, mulțumesc ă, tuturor celor care au intervenit. Am putea poate să reacționăm ă, în legătură cu legătura dintre producție și mediu. cum uh, de s-a putut uh, ajunge la situația uh, încât astăzi trebuie să despărțim în două o problemă care ar trebui să fie comună eu nu prea înțeleg datele științifice. Se pare că Comisia a optat pentru soluția cea mai puțin rea dintre toate, dar competitivitatea agricultorilor puteți să o definiți. Este un bun public care nu are o valoare de piață. Dar dacă privim la situația uh, mondială, vedem că încercăm să avem o agricultură europeană care să poată intra în concurență cu cea din alte regiuni, în timp ce noi acordăm o valoare altor aspecte. Cum vedeți, deci, competitivitatea europeană în acest cadru? Și, în fine, o altă întrebare. Cred că cei care au intervenit au vorbit despre pilonul 2, de instrumentele create pentru a se atinge anumite obiective, dar plățile de la primul pilon e vorba de anumite chestiuni privitoare la teritoriu, după părerea noastră. Mulțumim, doamnă. Cred că vom închide lista vorbitorilor, pentru că altfel vom depăși timpul uh, stabilit. Mai avem trei vorbitori. Domnul Capulas. Uh, mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc Uh, comisarului, domnului ministru pentru prezență și tuturor experților uh, care au venit printre noi. Am niște întrebări foarte simple. Eu apreciez mult prezentarea experților care ne-au dat o vedere panoramică a situației agriculturii în Europa. A și o analiză critică, dar după mine lipsea un element în care eu îmi puneam speranțe, și anume soluții. Ce soluții propuneți? Uh, Eh, domnul profesor ne-a spus că gestiunea comisiei este bună, dar instrumentele sunt insuficiente. Dar care sunt instrumentele care lipsesc, după părerea dumneavoastră? Mm, ce credeți, domnule profesor Anania? Eh, domnul Ghiomar a vorbit despre o mai bună organizare a producției, despre o diversificare a producției foarte bine, dar cum putem face concret acest lucru? Nu ne-ați sugerat nimic în această privință. Eh, sigur, noi suntem oameni politici și, și acționăm pe baza eh, lucrurilor pe care ni le spun savanții, experții. Eh, eu speram să primim acum în acest seminar o, un ajutor mai important din partea experților. Așteptam să precizați care, ce soluții credeți că lipsesc din propunerea Comisiei. Mulțumesc. Și eu am trei întrebări vorbitorii consideră că ar fi o risipă să se arunce pești înapoi în mare în loc de a fi utilizați pentru a prepara făină de pește, deci uh, hrană pentru animale. Sau toate deșeurile de la uh, abatoare nu ar putea fi utilizate ca fertilizanți și uh, s-ar, ar fi importantă utilizarea organismelor modificate genetic. Mulțumesc. Uh, mai e cineva care vrea să ia cuvântul? Um, mulțumesc. Eu reprezint organizația agricolă spaniolă ASAHA. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cred că în ceea ce privește competitivitatea trebuie să vorbim despre a produce mai bine și a gestiona mai bine resursele. Nu trebuie să uităm însă nici pilonul 3, ă, pentru că trebuie să protejăm ă, ă, veniturile agricultorilor dacă vom continua să vindem la prețuri inferioare costurilor, va fi greu să se investească în cercetare și tehnologie. O întrebare concretă. Aș vrea să le întreb pe profesorul Anania care ar fi răspunsurile pe care le propune pentru ca în cadrul reformei PAC să se poată echilibra raporturile de forță dintre agricultori și ceilalți interlocutori din lanțul alimentar. În al doilea rând, aș vrea să întreb, dat fiind că a spus că plățile verzi nu sprijină competitivitatea, pe domnul Capula Santos aș vrea să îl rog să aprofundeze argumentul comunicarea și să ne spună cum putem reformula aceste plăți pentru a asigura o mai mare competitivitate? Și a treia întrebare, nu putem vorbi de tehnologie și de inovație dacă continuăm să refuzăm utilizarea biotehnologiilor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Uh, uh, domnul profesor Ghiomar, aveți cuvântul. mă întreb cât timp mai avem, pentru că întrebările sunt foarte consistente. Mă voi strădui să răspund cât mai scurt cu putință. În privința energiei, am hotărât ca în cele 10 minute care mi s-au acordat să nu vorbesc despre politica europeană de biocombustibil, ci să mă refer doar la nivelul global. Cu siguranță, uh, cea mai importantă politică care se leagă de agricultură și de uh, securitatea alimentară uh, se referă la biocombustibil, fiindcă sigur că politicile noastre sunt, au ca efect reducerea producției și creșterea prețurilor. În această privință, dacă uh, examinăm această serie de politici uh, și o privim separat de politicile agricole, vom vedea că se leagă și de politicile noastre comerciale care trebuie să țină seama de toate aceste aspecte, dar lucrul de care, pe care e nevoie să-l nu-l uităm este că dezvoltarea biocombustibililor trebuie privită din perspectiva energetică. Dacă vom investi mai mult uh, Eh, vom eh, eh, putea menține consumul actual și dacă vom investi mai mult în cercetare, vom găsi mm, metode mai bune de a produce energie și politicile noastre vor avea un impact mai mic asupra alimentației legătura între investiții și cercetare și dezvoltare și Uh, schimbări climatice. Experții mi-au spus că spațiu, că este loc pentru îmbunătățirea productivității, nu numai la nivelul tehnologiilor pe care le folosim, ci și la nivelul acelora care se pot folosi în țările în curs de dezvoltare. Dacă ne, nu trebuie însă să ne gândim la aceste lucruri nu mai din perspectiva creșterii productivității. Trebuie să ne gândim și la impactul acestor tehnologii asupra producției de hrană peste tot în lume. În privința competitivității. Mai întâi, competitivitatea Uh, nu înseamnă numai creșterea productivității. De fapt, uh, aș afirma că pentru multe sisteme agricole din Europa, uh, calea de a mm, crește competitivitatea nu trece prin reducerea costurilor de producție și a creșterii productivității, ci constă mai curând în um, producerea unor produse de calitate mai bună. Eh, deci și mă refer la toate aspectele calitative. Sunt eh, eh, seturi cu totul diferite de calități în funcție de grupurile de consumatori de la bunăstarea animalelor până la produse noi care să poată fi consumate de păturile cele mai bogate. Deci e vorba de obținerea de produse care să coste cât mai puțin. Însă lupta pentru competitivitate nu constă doar în creșterea productivității diverse sisteme agricole trebuie să urmeze căi diferite. Să nu uităm că în multe țări uh, europene suprafața fermelor în medie este sub 10 hectare. Și uh, nu, acesta nu reprezintă o opțiune pe termen mediu pentru supraviețuire. Toate sistemele de ferme trebuie să își continue uh, dezvoltarea pe calea proprie. Și asta înseamnă să uh, reducem uh, nu înseamnă să reducem stimulentele pentru acei fermieri care își hrănesc doar familiile Eh, și trebuie să eh, punem la dispoziție teritoriul respectiv unor fermieri capabili să eh, intre competitiv pe piață. Instrumentele de la pilonul 2 și competitivitatea față de pilonul 1. Din perspectiva mea, cred că întrebarea se referea la plățile cuplate în anumite zone, de pildă și nu cred că în acest caz ce trebuie să facem noi să, să creștem competitivitatea. Cred că trebuie să uh, facem uh, posibilă continuarea activității acestor fermieri în situația în care condițiile de pe piață nu le-ar uh, permite supraviețuirea. Din avem motive întemeiate să încercăm să le acordăm compensații și nu e vorba de uh, numai de politici destinate să facă să crească competitivitatea. În fine, cealaltă întrebare. E totdeauna uh, cazul să îi întrebăm pe profesori, bun, dar ce ați face în locul nostru? Uh, din punctul meu de vedere, este că propunerea privitoare la PAC pri, păstrează o provizie mare pentru plățile directe, care, după mine, sunt un lucru bun pentru fermieri, dar nu reprezintă un instrument pentru a-i ajuta să producă într-un mod eficient și sustenabil Eh, produse care să le permită să fie pe termen mediu competitivi. Deci, ce ar trebui să faceți? Ar trebui să reduceți resursele destinate plăților directe și să țintiți eh, mai precis cu politicile eh, respective acele obiective pe care le dorește societatea europeană în comparație cu alte tipuri de societăți, eu nu cred că propunerea actuală nu este destul de uh, puternică pe cât aș dori eu. În cazul acesta, uh, plățile ar trebui destinate să compenseze costurile adiționale și uh, să reducă discrepanțele acesta, la asta ar trebui să servească plățile directe. În opinia mea, o seamă din aceste resurse ar trebui uh, puse uh, în alte instrumente care să-i ajute pe fermieri uh, să facă ce trebuie pentru a-și mări competitivitatea, fiindcă asta înseamnă că peste 20 de ani nu vom mai vorbi despre ce facem cu plățile directe, pentru că în timp ele vor tot declina. Mă voi opri aici și o să-l las pe Hervé Ghiomar să răspundă la întrebările mai grele. Alors, je vais essayer de compléter par rapport voi încerca să completez. În ceea ce privește energia, Provocarea alimentară a planetei nu este o provocare care trebuie avută în vedere în mod izolat. Ne confruntăm și cu provocarea energetică, provocarea de mediu înconjurător și provocarea pe care o reprezintă inegalitățile. E clar că vor exista piețe pentru energiile regenerabile și biomasa este o sursă de energie. Asta nu înseamnă că biocarburanții de prima generație sunt un panaceu, departe de mine această idee, însă trebuie să dezvoltăm alte generații de biocarburanți, ceea ce înseamnă că va crește concurența cu utilizarea alimentară și e nevoie de eforturi de cercetare și dezvoltare. În ceea ce privește limitele productivității, s-au pus mai multe întrebări în acest sens. Dificultatea pentru Europa este că timp de 40 de ani s-a aplicat un anumit model de producție agricolă. Un model care a funcționat extrem de bine. s-au selecționat boabe de grâu mai uh, mari. S-au selecționat uh, uh, plante uh, cu tijă mai scurtă. A existat o coerență a acestui sistem. Însă, din cauza randamentului scăl, uh, crescut, a existat un impact negativ asupra mediului. Pe viitor se va trece la sisteme mai diversificate, adaptate la condițiile locale și se vor folosi mai bine resursele locale. În ceea ce privește protecția fitosanitară, se reduce treptat utilizarea pesticidelor, se trece la producția integrată și e important să existe acest parteneriat pentru inovație care asociază agricultori, cercetători, sectorul public și sectorul privat și așa mai departe, pentru că Europa trebuie să-și fixeze drept prioritate ca productivitatea să crească, respectându-se în același timp mediul înconjurător. Și nu este ușor. Vom asista la o mai mare diversificare și în ceea ce privește soluțiile propuse, cred că va trebui să recunoaștem toate serviciile pe care le aduce agricultura și această recunoaștere se va face fie prin bugete, bugete pentru măsuri agroalimentare și așa mai departe, însă există și constrângeri bugetare importante și e nevoie de identificarea de noi resurse, cum ar fi instituirea de piețe uh, pentru serviciile agroalimentare. La ora actuală, astfel de piețe sunt foarte localizate, însă e nevoie de astfel de piețe pentru a se depăși constrângerea bugetară. La ora actuală, evoluțiile în acest domeniu au fost prea timide, ori este o cale pentru diversificarea veniturilor și ajung și la problema competitivității, care prea adesea este uh, amestecată cu uh, pro productivitatea. Competitivitatea pentru agricultor înseamnă să poată trăi din activitatea lui. Nu înseamnă că trebuie să producă cele, cantitatea cea mai mare de grâu sau de lapte. Înseamnă că trebuie să obțină un venit suficient, inclusiv uh, făcând alte lucruri decât agricultură. Uh, și uh, e clar că e nevoie de o competitivitate la nivelul costurilor și e nevoie de o competitivitate în ceea ce privește vânzările și valoarea adăugată. Și aici mai sunt multe de făcut. În ceea ce privește corelația dintre nivelul scăzut al ajutoarelor și dispariția terenurilor agricole, dacă am înțeles bine întrebarea, nu sunt deloc sigur de această corelație. Dispar terenul pentru că se abandonează terenul care nu sunt suficient de productive sau pentru că sunt folosite în alte scopuri. Nu ajutoarele vor duce la uh, menținerea terenurilor. E clar că în statele membre noi dificultățile sunt mai mari, însă cred că trebuie să se elaboreze o politică a terenurilor adecvate și să se rezolve problema drepturilor de proprietate pentru a se rezolva problema uh, dispariției terenurilor. În ceea ce privește făina de pește, și în ceea ce privește ceea ce se produce în plus și ceea ce se risipă. S-a folosit cifra FAO, cifra care figurează pe site-ul FAO. Însă cifra aceasta luată izolat nu are cine știe ce semnificație. Însă, în orice caz, cu cât se risipește mai puțin, cu atât uh, e uh, mai uh, puțin nevoie de creșterea producției. Sigur că putem să elaborăm multe scenarii, însă trebuie să avem o abordare concretă. Dacă vrem să reducem risipa, știm foarte bine că nu e ușor de redus această risipă, pentru că uh, europenii nu sunt gata să renunțe la confortul lor. Dau exemplu unui studiu britanic care arată că atunci când se fac uh, eforturi pentru a se reduce risipa în consum, atunci când se fac astfel de eforturi, se poate reduce uh, risipa cu 10%. Însă cum se face această reducere? Reducerea este mai ales la nivel public reducerea decurge din uh, educația copiilor, însă cea mai importantă parte a acestei reducere decurge din criza economică și veniturile mai scăzute ale cetățenilor. Trebuie deci să fim uh, conștienți de faptul că rezultatele vor fi destul de modeste și trebuie să ținem cont de toți parametrii uh, producției alimentare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, domnului Anania și uh, domnului uh, Ghiomar. Îi dăm cuvântul acum doamnei Freibauer, care lucrează la Institutul pentru Cercetarea Climă și Agricultură în Germania. Și dăm cuvântul și domnului Ellen Buckwell, care este profesor de economie agricolă la Imperial College Londra. Ei vor aborda a doua temă acestei conferințe, dezvoltarea durabilă a agriculturii Uniunii Europene și, ca de obicei, rog fiecare vorbitor să nu depășească 10 minute, la fel pentru întrebări și răspunsuri. Um, uh, bună ziua tuturor din partea mea. Uh, este o provocare ca în următoarele 10 minute să încerc să vă arăt niște soluții concrete și să leg uh, producția de mediu. Din perspectiva mediului, voi analiza aceste probleme. Mai întâi, prima provocare la care trebuie să mă gândesc în lumina strategiei 2020, dar și dincolo de ea, este un exercițiu care se referă la acest orizont de timp. A devenit limpede că uh, provocările, în special uh, de mediu, sunt uh, tot mai puternice și sunt mai puternice decât acum câțiva ani. Ne confruntăm cu o nouă serie de schimbări, eh, mai ales cu un declin al biodiversității, ceea ce înseamnă că eh, pe plan eh, global um, deja sunt lucruri care țin de domeniul imposibilului dar uh, crește și viteza schimbărilor, uh, ceea ce limitează timpii noștri de uh, reacție și schimb sarcina pe viitor este să reconciliem producția și ceea ce reprezintă bunurile public. În privința problemelor legate de reducerea biodiversității, trebuie să realizăm schimbări atât în domeniul producerii cât și în domeniul consumului de bunuri alimentare și să asigurăm simultan și menținerea biodiversității și a calității solului. într-o lume în care cresc riscurile și instabilitatea, este critic uh, ca uh, sistemul de, produce, de producție agricole european să devină mai rezilient. Și nu e vorba doar de măsuri de asigurare. Ce uh, ne propune uh, aici politica agricolă comună? este recunoscut uh, contribuția schimbării uh, climatice, însă se omit câteva elemente foarte um, importante, mai ales fixarea unui obiectiv precis, unde dorim să ajungem în 2020. Asta înseamnă să avem niște obiective măsurabile și trebuie să, uh, ca ele să fie niște obiective ambițioase. Trebuie să asigurăm uh, că aceste schimbări sunt eficiente și uh, în privința a ceea ce reprezintă bunuri publice. În fine, avem Uh, tot ce avem uh, sunt niște maldere de hârtii și uh, un număr de idei care creează niște oportunități, dar în același timp lasă statelor membre latitudinea să continue pe aceeași linie și în viitor. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne asigurăm că elementele de valoare sunt, vor fi într-adevăr exploatate. Care sunt obiectivele care pot fi atinse până în 2020? Și prin uh, fatibile, înțeleg, standardele minime care pot fi atinse prin măsurile acestea. În primul rând, eficiența uh, care ține de utilizarea resurselor, o utilizare mai eficientă a energiei, a uh, Mm, fertilizanților, o reducere uh, care uh, să, utilizării de îngrășăminte care să nu afecteze producția, la fel și o reducere a eroziunii solului, care este un factor critic pentru a uh, păstra capacitatea solului de a produce recolte și pe viitor. Uh, aceste lucruri se, sunt procese care pot fi încetinite în privința schimbărilor climatice. Trebuie să ne propunem uh, reducerea gazelor cu efect de seră provocată uh, de procesele agricole cu 20% până Uh, în, la data propusă și o anumită adaptare a, diversiunii, a diversității regionale și a sistemelor de producție din uh, fermele europene. Intrând acum în detaliile proiectului de reformă, după mine, primul pilon uh, înseamnă în mare măsură să continuăm pe aceleași căi, pentru că 75% din buget se referă la plăți directe. Din păcate, greening-ul este deja o practică în multe regiuni, deci ă, este cazul să ne întrebăm dacă ă, mai au rostul aceste plăți directe. Pentru că nu am găsit uh, de pildă pentru Germania, schimbări în al doilea, în cadrul celui de-al doilea pilon. Deci, uh, greening-ul nu uh, corespunde acestor plăți directe. Schimbările climatice, iarăși, nu sunt abordate sau prea puțin. Elemente bune sunt, de pildă, uh, menținerea pășunilor, care este bună pentru biodiversitate, dar trebuie rezolvate problema mm, spațiilor intermediare, de, de pildă prin procede de transfer de proprietate. De asemenea, zone de concentrare ecologică sunt eficiente, dar uh, dacă aceste zone nu sunt bine conectate între ele, se vor crea niște uh, coridoare care dăunează biodiversității. Elementele uh, bune există, dar ele nu sunt destul de ambițioase ar trebui mm, stabilit un set de standarde minime care să sprijine biodiversitatea, să se refere la calitatea aerului și a apei și să abordeze schimbările climatice. Ar fi, de pildă, foarte important să se stabilească niște limite de utilizare a unor produse Deci s-ar putea adăuga unele lucruri la capitolul greening. Costurile uh, diferă de la o regiune la alta și trebuie stabilit un echilibru între costuri uh, și rezultatele obținute. Propunerea este să se reducă plățile directe treptat uh, și banii să se transfere către măsuri mai bine țintite. Există și în cadrul celui al doilea uh, pilon o serie de măsuri bune. Vorbim aici despre circa 25% din bugetul total. Uh, al doilea pilon s-a dovedit un sprijin util. Cu toate acestea, uh, uh povara birocratică semnificativă nu a reușit să inverseze cursul negativ de multe ori aceste măsuri nu au fost aplicate în mod consecvent. Pentru a realiza cu adevărat ceva în cadrul celui de-al doilea uh, pilon, Există o, o seamă de uh, chestiuni critice, de pildă prioritățile naționale, uh, planurile strategice, uh, care nu uh, sunt într-o perspectivă uh, de agricultură durabilă. Din nefericire, uh, s-au folosit instrumente greșite pentru compensarea schimbărilor climatice. nu se, va, se poate realiza o reducere a schimbărilor climatice utilizând aceste metode. De pildă, este nevoia de, e nevoie de a se realoca o seamă de instrumente bugetare. 25% uh, din uh, ceea ce reprezintă fondurile destinate compensării schimbărilor climatice. Măsuri adiționale în privința transferului de cunoștințe, de inovație uh, singura măsură care se referă la reducerea gazelor de ser, uh, cred că și aici uh, cofinanțarea ar trebui să fie mai, uh, mai mare. din anvelopa pentru cofinanțarea măsurilor privitoare la agricultură și la mediu, produc, producția organică este uh, sub uh, sprijinul acordat uh, în prezent. Și trebuie să reconcentrăm aceste măsuri în direcția unei producții ecologice. Trec la concluzii. Prima este că e nevoie de o schimbare radicală în domeniul consumului ceea ce am văzut reprezintă uh, un bun punct de pornire, dar uh, este nevoie de măsuri suplimentare pentru că, ca această politică agricolă comună să își atingă scopurile. Se poate face mai mult pentru greening, uh, e nevoie de finanțare mai substanțială pentru combaterea schimbărilor climatice. Și în acest Uh, moment trebuie să trecem de la măsurile de bază la măsuri mai precis țintit. Uh, nu putem rezolva totul prin reforma de care vorbim și este uh, important ca încă de acum să ne gândim la pașii de după 2020, să mm, renunțăm la sistemul plăților directe, în favoarea unor măsuri mai precis orientate, un număr de lucruri se pot face încă de pe acum pentru reducerea poverii birocratice și uh, trebuie să fim proactivi în uh, înglobarea inovației în producția agricolă. Vă mulțumesc pentru atenție! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Freipauer. Acum domnul Bacual. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc președinției, comisiei și Comisiei de Agricultură din Parlament pentru posibilitatea de a avea această discuție și a participa. Având în vedere ce s-a spus, aș vrea să mă concentrez în această sesiune pe dezvoltarea durabilă a agriculturii UE, pe propunerile Comisiei și pe șanse ca noi să lucrăm și pe baza lor să le îmbunătățim. Mi se pare că Comisia a oferit trei opțiuni pentru reforma PAC și în consultarea largă cu publicul în 2010, opțiunea redistribuirii sprijinului din cap este o temă cheie care persistă. Este ceva absolut necesar pe plan politic să existe o schimbare pentru o mai bună distribuire a sprijinului din cap, din PAC, dar nu ajută deloc să se schimbe, să se îmbunătățească pe plan structural politica agricolă comună. Deci este necesar ca schimbare, dar nu și suficientă. O altă ofertă pentru o reformă radicală, de fapt singura reformă cu adevărat radicală care părea să fie menționată în Europa, a fost în esență să ne îndepărtăm de plățile directe. În mod clar, în discuția publică a PAC, această a treia opțiune nu s-a bucurat de atenție și, de fapt, a fost respinsă de majoritatea factorilor de interes din majoritatea statelor membre. Deci nimeni nu poate să critique Comisia că, până la urmă, opțiunea a doua, integrării, a fost singura cale de viitor pentru o politică agricolă comună pe doi piloni. Am auzit deja că a fost criticată că nu e suficient de ambițioasă, dar cum putem să o îmbunătățim atunci? În opțiunea integrării, eu identific trei teme. Redistribuirea, o temă la care nu o să mă mai refer. În al doilea rând, tema ecologizării, anverzirii, la care o să mă refer în următoarele 9 minute. Și a treia temă, o mai bună focalizare a sprijinului pentru o serie de cinci variații, cum le spun eu fermierii insuficient de activi, care de fapt primesc plăți, plăți mari, fermieri tineri, zone marginale și acestea sunt lucruri necesare de care trebuie să se ocupe în reformă pentru că au apărut în consultare, dar nu sunt noi direcții structurale majore pentru PAC. Iată de ce ne lasă cu principala redirecționare, această ecologizare. Dacă nu realizăm nimic de substanță prin această înverzire, atunci am ratat uh, șansa de a reforma PAC. Obiectivele de dezvoltare rurală, propunerile legate de dezvoltarea rurală, cu obiective pentru mai multe biodiversitate, protecția apei și climei, dar sunt puține noi detalii. Și aș vrea să spun că există un pericol ca toată această reformă desigur, se supune la ce se va accepta la buget și nu e nicio îndoială că pilonul 2 e în pericol și amenințat în buget. Dacă înverzim pilonul 1, o să fie unii care ne spun că nu mai avem nevoie și de pilonul 2 sau oricum cu resurse mai puține. Și ar fi o greșeală majoră, după părerea mea, la care trebuie să fim atenți. Mai trebuie spus că PAC nu va primi resurse mai multe decât are în prezent e ce are acum. Viitorul e fie același uh, în termen de buget, de numerar, fie un buget chiar mai prost. Deci totul e să facem tot ce putem pentru a apăra banii pe care îi primim deja în agricultura europeană. E rezonabil să întrebăm de ce ar trebui înverzită politica agricolă. Sunt diverse organizații de fermieri care spun că Europa e suficient de verde și nu mai trebuie înverzită. Dar, cu toate acestea, am auzit uh, din partea Anetei care sunt amenințările și teoretice și empirice. Mediul european, în calitatea apei, eroziunea solului, substanța organică în sol, uh, gaze cu efect de seră, toate acestea, gestionarea terenurilor din Europa nu face o treabă suficient de bună și capitalul de mediu este erodat și statisticile ne spun acest lucru. Sugestia este că principala politică europeană care angajează principalii managerul de teren este un instrument uh, rezonabil de politică pentru o mai bună înverzire a mediului european, pentru o utilizare mai durabilă a resurselor critice din agricultură, terenul agricol. Abordarea cu servicii de ecosistem care a fost elaborată foarte mult de lumea academică în ultimul deceniu ne-a arătat că Există o multitudine de servicii care nu sunt legate de piață, furnizate doar de Uh, fermieri și forestieri, care ocupă o porțiune majoră din statele membre. Majoritatea acestor servicii de ecosistem nu sunt comercializate, deci dacă nu există o acțiune colectivă pentru uh, prestarea acestor servicii, să nu fim șocați că nu facem decât să erodăm capitalul natural. Această reformă se referă la înverzirea PAC. După părerea mea, nu e nicio îndoială că organizațiile ecologice guvernamentale și neguvernamentale au o atitudine serioasă și nu sunt convins încă că actualii beneficiari ai PAC au tratat cu suficientă seriozitate acest subiect. Mi se pare că e o parte cheie a aspectelor de politică la reforme. Cum să înverzim politica agricolă? Statul col pentru modul în care s-a făcut ecologizarea în ultimii ani sau zeci de ani, pentru că nu e un subiect nou, vorbim de cel puțin două decenii din cât știu eu, este prin pilonul 2, uh, prin uh, cofinanțare, monitorizare, evaluare, programe voluntare și așa mai departe. Aceasta era întreaga idee a unei părți semnificative a dezvoltării rurale și regulamentului respectiv. Agreo, mediu, modul în care tratăm ce se numeau zonele mai puțin favorizate, acum zonele cu constrângeri naturale. Acestea au fost punctele forte ale pilonului 2, aceste calități sau caracteristici. Cu toate acestea, pilonul 2 n-a fost un succes nemaipomenit, a fost acuzat că e birocratic și complicat și este și că cere cofinanțare și multe state membre nu dispun de fondurile necesare pentru cofinanțare și pe viitor o să dispună de fonduri și mai reduse cofinanțarea e un obstacol pentru progres în reforma PAC, pentru că reduce voința statelor membre de a transfera resurse. Această strategie de la sfârșitul anilor 90 până la propunerile Cioloș a fost o extindere treptată a pilonului 2. Acum se pare că s-a ajuns la un sfârșit pentru că societatea rurală europeană nu o să accepte o extindere la pilonul 2 din cauza cofinanțării și acum avem un pilon 1 verde. Acesta e argumentul. Și atunci ce e acest concept de înverzire a pilonului 1? Conceptul este că ar trebui să identificăm niște elemente simple, universale, non-contractuale, acțiuni anuale. Și cred că limbajul de aici este bun practici anuale benefice pentru climă și mediul înconjurător, care trebuie să identifice aceste elemente și toți fermierii, toți înseamnă toți, să ajungă la un nivel uh, mai ridicat de durabilitate de mediu adoptând aceste practici. Acest gen de abordare are anumite avantaje puternice, niște elemente comune, evită acuzații că fermierii dintr-o zonă sunt penalizați uh, față de fermierii învecinați și că terenul nu e echitabil și oferă posibilitatea eventual a simplității. Și trebuie să ne întrebăm dacă gestionarea mediului uh, poate să se lege de aceste principii. După părerea mea, este ceva specific pe termen îndelungat uh, legat de condiții agroclimatice, adesea pe scară locală și deci se pretează la abordări uh, regionale, focalizate. Și aceasta e dezbaterea crucială cu care ne luptăm acum. Dacă un pilon 1 verde poate să obțină rezultate. Care este scara acestei ecologizări la pilonul 1? Mi se pare că această reformă are încă o mică posibilitate de a se dovedi o reformă foarte radicală. Dacă le spui organizațiilor ecologice că ne gândim să punem resurse cu 30% mai mult în ecologizare, nu o să creadă și o să zică nu, e o glumă de Crăciun, dar de fapt asta propune Comisia ca 30% din eh, plățile de la pilonul 1, fermierii să-și de asemenea și publicul că sunt plăți pentru rezultate durabile de gestionarea mediului. Ceea ce potențial e o schimbare enormă. 30% din plățile de pilonul 1, 12 miliarde și jumătate pe an. E o creștere de 5 ori eh, față de cei 2,5 miliarde anual pentru măsuri verzi de pilonul 2. Cu toate acestea, dacă utilizăm ca potențial câștig de pe urma reformei și mizăm totul pe asta, ar trebui să fim uh, precauți, pentru că dacă vom crește resursele de ecologizare de 5 ori, publicul se poate aștepta să vadă și o îmbunătățire pe măsură în gestionarea mediului. Deci trebuie să vedem uh, pentru aceste măsuri uh, menționate și consecințele practice. E foarte ușor să le critici pe toate și majoritatea organizațiilor de fermieri s-au dat peste cap să arate care sunt dificultățile și sunt astfel de dificultăți. Scopul diversificării recoltelor este să punem capăt monoculturilor nedurabile, să reducem eroziunea, declinul uh, substanței organice, poluarea apelor și acestea sunt obiective laudabile și sunt în directivele europene. Cu toate acestea, pentru a le face prin diversificarea recoltelor, a culturilor, printr-o dinamică, un concept multianual de rotații și gestionarea terenurilor la <clears throat> o limită statică anuală care e dificilă și e ușor de identificat situații agricole în care diversificarea culturilor pur și simplu o să fie o ingerință în activitățile agricole care au niște beneficii reale. Deci e un semn mare de întrebare în legătură cu dovezile și trebuie să vă spun că în evaluarea de impact a Comisiei cu privire la aceste propuneri, e aproape rușinos că n-a fost nicio tentativă să cuantifice, să explice beneficiile de mediu de pe urma propunerilor. Presupun că asta este parțial, pentru că beneficiile li s-au părut că nu sunt suficient de mari. A doua măsură de ecologizare, menținerea pășinilor permanente. Obiectivul este de necontestat că nu vrem să repetăm în Europa Centrală și Răsăritană ce am făcut în ultimii 40 de ani în Europa Occidentală, adică să arăm pășunile permanente și să avem o eliberare odată pentru veșnicie a unor gaze cu efect de seră. Mi se pare acum un lucru extrem de inteligent să ne dorim să-l facem, dar preocupările țin de amănunte la care nu o să mă refer. Măsura mai promițătoare este uh, zonele de concentrare de interes ecologic, obiective sănătoase de oferi habitat pentru biodiversitate, să încercăm să oferim conectivitatea ecosistemelor, cerând tuturor fermierilor din peisaj să facă lucrul ăsta și potențial să adere și să dea protecție resurselor pentru apă, sol și climă. <clears throat> pentru această cifră de 7% nu există dovezi, o cifră scoasă pe considerente politice, nevoie de mai multe clarificări și cu cât le obținem mai curând, cu atât mai bine. Pentru că e pericolul de a încuraja practici dăunătoare agricole cât timp um, se menține incertitudinea. Elementul cheie în această chestiune legată de zonele de interes ecologic și de care depinde succesul măsurilor, dacă avem curajul de a reveni la Des 1. Albert Des, raportul inițial a spus că pilonul 1 verde, dar să facem prin activarea măsurilor agromediu din pilonul 2, cu resursele necesare de care e nevoie. Mi se pare în continuare că nu e o propunere pe masă. Comisia, în măsurile de ecologizare, permite agricultura organice să fie considerate ca fiind echivalente cu ecologizarea obligatorie. Minunat în acel caz, fermierii care sunt implicați în scheme agromediu ar putea, în egală măsură, să pretindă că urmează practici agricole benefice pentru climă și mediu și deci și ei, în principiu, ar putea să fie priviți ca fiind echivalenți cu ecologizarea obligatorie, ceea ce ar putea să reducă o mare parte din controlele suplimentare de care avem nevoie la ecologizarea de pilon 1, permițându-le fermierilor care sunt deja în scheme agromediu să profite de ele, iar cei care nu sunt implicați fie să adere, fie să adopte acea ecologizare obligatorie. După părerea mea, aceasta este una dintre căile de urmat structurale prin care aceste propuneri pot fi îmbunătățite substanțial. Mi-a expirat timpul, mai sunt multe discuții necesare pentru ca reforma să fie fezabilă, dar în principiu ar putea să însemne un pas foarte util în evoluția PAC. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Bacuet. A venit vremea întrebărilor. Domnul Bovei. Am ascultat cu mult interes cele două intervenții și aș avea două întrebări. Niciuna dintre intervenții nu a ridicat problema impactului PAC asupra creșterii animalelor orsol. Ă, la ora actuală, o problemă mare este creșterea animalelor în acest fel. Există regiuni care pot înregistra excedente structurale cu cantități de nitrați ă, importante. Pacul nu va pune sub semnul întrebării acest model de creștere a animalelor și aș vrea să aflu părerea dumneavoastră în această privință. Apoi, am ascultat ceea ce ați spus în ceea ce privește ecologizarea. Cred că există un element pervers în această dezbatere care nu a fost evidențiat. La ora actuală, pilonul întâi este considerat ca fiind un sprijin pentru veniturile agricultorilor. Oare această ecologizare nu ar fi mai eficace dacă veniturile agricultorilor ar fi legate de vânzarea produselor? Suntem la ora actuală într-un sistem pervers. Materiile prime au prețuri mici și susținerea este susținerea veniturilor. Atâta timp cât menținem acest sistem, ecologizarea nu va fi niciodată eficace. Nici prima dezbatere, nici a doua nu au abordat această chestiune. Oare nu ar trebui să existe o legătură cu vânzarea uh, produselor? Mulțumesc, domnul Lyon. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc ambilor vorbitori pentru prezentări. Amândoi au vorbit despre provocările pe care le reprezintă ecologizarea din primul uh, pilon pentru a atinge obiectivele pe care le propunem, cel mai important obiectiv fiind uh, un model agricol durabil. Prezentările mi s-au părut uh, foarte bune. În ceea ce privește durabilitatea în primul pilon, după părerea mea, gestiunea nutrimenților a trebuit să fie uh, inclusă în uh, ecologizare. Este deja un element important în regiunea de unde vin. bugetizarea nutrimenților și gestiunea acestora. ar putea fi o cheie pentru ca măsurile de ecologizare să funcționeze. Mulțumesc, domnule Lyon. Mulțumesc. Am uh, o întrebare pentru Anete Freibauer. De ce mă băgați în sperieți? Spuneți că agricultorii pot influența schimbările climatice. Schimbările climatice s-au produs în ultimii ani și rezultatul este că iernile sunt mult mai reci. Iarna trecută a fost atât de rece încât a distrus jumătate din producția de sfeclă de zahăr în uh, Marea Britanie. E greu și să hrănește animalele în perioada de iarnă. Ce pot face agricultorii pentru ca iernile să fie mai blânde? M-ați speriat și când ați vorbit despre azot spuneți că uh, risipim 10-20% din azotul pe care folosim și eu uh, vă contrazic. Sunt agricultor și ascultăm uh, sfaturile legate de cât azot folosim. Dacă reducem utilizarea azotului cu 20%, așa cum propuneți, vom scădea randamentul și uh, producția. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc. Aș putea pune foarte multe întrebări. Voi încerca să fiu concisă. Profesorul Bacuel a spus că există riscul să încurajăm practici agricole periculoase, nocive. Aș vrea să știu care sunt aceste practici. Apoi, sunteți de acord cu faptul că agricultura ecologică ar trebui să obțină mână liberă, unii ar spune că nu trebuie să îi se dea acest cec în alb din punctul de vedere al durabilității. Am uh, discutat de asemenea despre posibilitatea ca agricultorii care sunt în aceste scheme uh, agricole să aibă și ei un cec în alb. Observațiile cu privire la buget sunt foarte adecvate și poate puteți dezvolta, pentru că suntem conștienți de faptul că, e, că nu vom obține fonduri mai multe. Practic, adoptăm cerințe foarte stricte fără să adoptăm și bugetul necesar pentru a respecta aceste cerințe. Mulțumesc! Domnul Sikirski. Mulțumesc! În propunerea de reformă se face referire la schimbările climatice, la emisiile de dioxid de carbon, se, poate, se face referire la biodiversitate, la păsări, la fluturi și așa mai departe, însă nu s-a vorbit despre două elemente esențiale, pământul și apa. Apoi, vorbim mereu despre concurență. Concurență care este o condiție premergătoare pentru a se obține o eficacitate mai mare. Ori știm că consecința concurenței este producția la scară mai mare. Aș vrea să știu dacă mai există la ora actuală un model european de agricultură. Pentru că atunci când vorbim despre ecologizare, vorbim despre intensificare. inovația în agricultură se apropie mai mult de intensificare sau de ecologizare? În ce direcție trebuie să mergem? Pentru a fi concurențiali și pentru a răspunde la necesitatea sporită de alimente. Dziękuję bardzo. Bardzo Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervenții și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt. Discutăm despre reforma PAC, despre ecologizare, despre cel procent de 30% din primul pilon Experții ne-au spus că agricultorii nu ar trebui să se teamă pentru că majoritatea lor dispun deja de terenuri nearabile. Deci vor putea să solicite subvenții în cadrul acestei uh, măsuri de ecologizare. Mecanismul nu va, schimb, nu va impune de schimbări majore, în schimb va reprezenta sarcini administrative pentru agricultori și pentru statele membre. Aș vrea să discutăm despre asta, pentru că adoptăm o soluție care va fi criticată de către agricultori și, pe de altă parte, experții și funcționarii arată că acest proiect, proiect nu este, de fapt, eficace. Mulțumesc! În spate. Mai dorește cineva să ia cuvântul. Salut această inițiativă și dezbatere, ca și pe lectorii care au adus în dezbatere tematicile diferite. Aș vrea însă să pun în discuție câteva probleme la care nu aștept un răspuns acum. În principal, mi se pare o greșeală în abordarea unilaterală a ceea ce înseamnă producția agricolă, pentru că viitorul nu va fi unul care să ne ducă numai spre producția agricolă. Producția agricolă trebuie să facă față mai multor domenii. Securitatea alimentară, materii prime pentru diverse domenii și, sigur, nu vom putea evita niciodată utilizarea în zona energetică. Asta e o primă problemă. A doua, cum vom rezolva aceste chestiuni legate de potențare și mai ales a ceea ce se întâmplă în țările emergente Uniunii Europene, acolo unde a început să fie implementată noua revoluție verde genomică, cu noile creații biologice și cu noile tehnologii, care măresc randamentul, îmbunătățesc calitatea, relațiile cu mediul și eficiența economică, inclusiv veniturile și competiția în piață. În al treilea rând, este vorba de ceea ce înseamnă gestionarea resurselor de mediu. Și prima întrebare este ce facem? Prin măsurile pe care le luăm putem schimba sau putem duce la o reducere a schimbărilor climatice? Sau ceea, măsurile pe care le preconizăm sunt acelea de a crea acele elemente care să meargă spre a contracara efectele schimbărilor climatice. Sunt probleme, cred că, care trebuie văzute, pentru că discutăm mult prea mult despre schimbări climatice, dar nu de căile de contracarare a lor. Nu este vorba aici numai de uh, emiterea de gaze cu efect de seră. Este vorba de a crea organisme cu toleranță sau rezistență și aceea de a, de a crea tehnologii care să fie adaptate la noile condiții climatice și sigur este extrem de important de a avea în vedere gestionarea a trei resurse fundamentale pentru ceea ce înseamnă producia agricolă ceea ce înseamnă solul i tim la această dată că sunt probleme mari în multe zone ale europei ne mai vorbim de cele ale lumii privind aprovizionarea solului cu substană organică humus în reducere semnificativă fosfor mobil i potasiu mobil de asemenea, una dintre marile probleme, inclusiv ale Uniunii Europene, este gestionarea resurselor de apă și utilizarea lor pentru agricultură. Este cazul Europei de Est. Și nu în ultimul rând, este vorba de gestionarea resurselor genetice, baza creațiilor pentru ceea ce înseamnă ă, practic elementele de progres în etapa imediat următoare și acest lucru este demonstrat inclusiv în exemplul dat Brazilia. Sunt câteva probleme care, la care eu nu aștept un răspuns azi, dar cred că este bine să le avem în vedere pentru ceea ce înseamnă măsurile complementare a ceea ce înseamnă actualele măsuri de politică agricolă comună și în opinia mea comisia a făcut tot ce este posibil pentru a putea să realizeze elementele noi pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci la care sigur și salut aducerea surselor financiare pentru cercetare dezvoltare inovare și sigur plasarea rezultatelor din cercetare inclusiv a biotehnologiilor în producția agricolă aplicată. asta ar însemna și probleme mari rezolvate în domeniul mediului. mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Tabără, ministrului român al agriculturii, pentru această ultimă intervenție. Și acum uh, au cuvântul doamna Freibauer și domnul Bacuel pentru răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumesc pentru numărul mare de întrebări. Voi încerca să grupez întrebările pentru a răspunde. Întrebările referitoare la primul pilon acest prim pilon care uh, acordă venituri agricultorilor chiar fără să lege aceste venituri de producție. Cred că există o percepție greșită în ceea ce privește acțiunea acestui prim pilon. Agricultorii care lucrează pământul care nu le aparțin plătesc chirii importante nu toate aceste plăți directe ajung deci la agricultori, o bună parte ajung la proprietarii de teren. Și există astfel de exemple. Rolul plăților directe nu este întotdeauna atât de clar, deci. Apoi, în ceea ce privește intensificarea. De fapt, se poate reconcilia producția și mediul printr-un fel de intensificare. E vorba despre utilizarea resurselor într-un mod inteligent și eficient, ceea ce s-ar putea numi intensificarea ecologică. Și cred că avem nevoie tocmai de acest tip de intensificare. Să cultivăm uh, mai mult cu aceleași resurse. Acest lucru are și un alt avantaj și anume că uh, micșorăm dependența de resurse care devin din ce ce mai scumpe. Sectorul agricol depinde mai puțin de anumite resurse și scade și, scad și emisiile. Deci procesul are un rol și în atenuarea schimbărilor climatice. În sfârșit, agricultura fără terenuri și excesul de nutrimente în anumite re regiuni. Bugetizarea nutrimenților în uh, pilonul 1 a rezolvat problema în parte, pentru că nutrimentele s-ar uh, deplasa spre alte regiuni. Acest lucru se întâmplă deja în anumite regiuni și trebuie identificat. cred că se poate eficientiza și mai mult utilizarea nutrimenților, pentru că la ora actuală nutrimenții din uh, îngrășămintele organice și așa mai departe nu sunt uh, considerate îngrășământ. Uneori se ajunge la o pierdere de azot inevitabilă de 75% în uh, lanțul de producție și este foarte mult. Dacă azotul, fosforul și potasiul sunt reintegrate în ciclul de producție, um, economisim uh, nutrimenți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la câteva dintre întrebări. Jose Bove a pus întrebarea dacă nu ar fi mai bine dacă producătorii ar primi venituri bazate pe ceea ce vând. Ar fi minunat dacă ar putea și ar fi și mai grozav dacă consumatorii ar fi gata să plătească pentru standardele de mediu, nu doar pentru mâncare. Producția bio este un exemplu clasic de diferențierea produsului și de segmentarea pieței, consumatorii practic consumă standarde de mediu mai ridicate prin această formă de producție. Problema este că această producție este o proporție mică din uh, uh totalul uh, uh, cheltuit pentru alimente. Deci nu va rezolva problema fundamentală și problema fundamentală este că mediul este un uh, eșec al pieței, un eșec uh, important. Există bunuri publice sau semipublice și piața nu uh, fixează un preț corect pentru aceste bunuri. De aceea e nevoie de o intervenție uh, și PAC-ul trebuie să financeze furnizarea acestor bunuri publice sau ele pot fi finanțate în mod privat prin uh, scheme la care s-a făcut referire aici, să creăm piețe pentru serviciile de apă, pentru sequestrarea carbonului și așa mai departe, în așa fel încât utilizatorii să plătească pentru rezultatele uh, benefice pentru mediu. Ceea ce a rezultat din toate prezentările din această dupămasă este că PAC-ul poate juca un rol substanțial în uh, finanțarea acestor servicii care nu sunt uh, uh, plătite de piață. În ceea ce privește practice nocive, nu cred că doriți aici să fac un inventar al indicatorilor ecologici ale, ai agriculturii europene, pentru că veștile sunt proaste. Eh, eroziunea solului, producția de gaze cu efect de seră, eh, poluarea apelor. De asta e nevoie de o directivă cu privire la apă sau cu privire la biodiversitate. Toate aceste ținte nu au fost atinse. Există practici, deci, care sunt nocive pentru mediu și întrebarea este ce facem în privința lor și cum remunerăm agricultorii pentru că aceștia să respecte standardele în aceste domenii. La întrebarea dacă agricultura ecologică ar trebui să primească un cec în alb, răspunsul meu este da. S-a deschis calea pentru uh, acest lucru și putem să urmăm același model pentru alți uh, agricultori care au practici uh, benefice pentru mediu. Este în felul acesta, uh, în felul acesta se și simplifică um, propunerea și trebuie să arătăm clar că nu e nimic rău în a-i plăti pe cei care au practici benefice. Asta este ceea ce urmărim prin această reformă și se leagă și de problema bugetului. Dacă acceptați argumentul meu că ecologizarea este principala tema acestei reforme, și dacă organizațiile ecologice uh, spun că reforma este găunoasă, ei bine, nu am făcut nimic. În acest caz avem un PAC uh, care nu își atinge obiectivele, un pact care va fi uh, discreditat în loc să își consolideze poziția, ceea ce încercăm să obținem. Toate acestea se leagă de buget. Nu cred că putem spune că bugetul PAC nu este adecvat pentru că oricum nu vom obține mai mult. Și justificarea pentru acel procent de 70% este neclară se compensează reduceri de prețuri care au fost absorbite acum. La ora actuală prețurile la alimente sunt mai mari și ca atare uh, logica pentru compensații uh, nu mai există și singura logică, singurul argument de care dispunem este acela că agricultorii furnizează un bun uh, public și de aceea trebuie să ne asigurăm că îl și furnizează cu adevărat. Și ajung astfel la întrebarea pusă de un membru polonez și anume, oare nu ar trebui să uh, Oare nu cumva nu există niciun fel de avantaj la acestei reforme pentru că agricultorii fac deja ceea ce se propune aici? Concluzia mea este că pacul se îndreaptă în direcția cea bună. E clar că aspectul ecologic este direcția cea bună însă aspectul ecologic poate fi integrat bine sau prost și noi trebuie să ne asigurăm că este integrat așa cum se cuvine. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului profesor Bacual. Voi ruga acum pe doamna Caterina Zavalinska director de cercetări la Institutul de, pentru Dezvoltare Rurală și Agricolă al Academiei Poloneze de Științe, doctor în științe uh, economice, ca și domnul Jesus González Regidor de la Universitatea din uh, Madrid, să ne vorbească pe tema a treia, așa nume dezvoltarea teritorială echilibrată. Mulțumesc! Ne-am uh, structurat uh, această discuție pe principiile fundamentale care uh, privesc dezvoltarea teritorială, guvernanța, care este un aspect foarte important și voi intra în amănunte și pe alte aspecte. Cred că întrebările fundamentale sunt ce înseamnă de fapt abordarea teritorială a dezvoltării rurale? Cât de neechilibrată este dezvoltarea teritorială a arilor rurale din Europa în momentul de față? Cum uh, putem întări uh, privirea teritorială asupra politicilor agricole și de dezvoltare rurală și, în fine, cum se poate guverna și implementa o dezvoltare teritorială echilibrată. Abordarea teritorială a dezvoltării înseamnă că ne concentrăm asupra unor locuri, nu asupra unor sectoare. Aici apare o diferență fundamentală, de pildă, cu abordarea americană, care nu privește deloc teritoriul. Acest tip de abordare înseamnă că, după ce au efectuat o muncă, oamenii migrează și furnizează forță de lucru în alte sectoare, în timp ce la noi, în Europa, Uh, politicile se referă la locuri în care oamenii trăiesc permanent și este o abordare cu totul diferită. În uh, această abordare, zonele rurale sunt privite ca zone funcționale, deci se trece dincolo de unitățile administrative și Eh, de asemenea, politicile trebuie să treacă de acest nivel și să privească lucrurile holistic în întregimea lor. Eh, mai înseamnă și că actorii locali sunt eh, activați și se mobilizează potențialul oamenilor și instituțiilor de la fața locului. Înseamnă, de asemenea, că tot potențialul endogen este mobilizat, ceea ce înseamnă capitalul uman și deci dacă reușim să obținem o abordare echilibrată, teritoriul va fi mai bine gestionat. Cred că domnul Ghemar a menționat acest lucru în prezentarea dumnealui e faptul că procesul de urbanizare exercită o presiune, pe de altă parte, uh, spre zonele rurale se îndreaptă turismul și uh, reședințele secundare. Este, deci, o abordare promițătoare uh, care uh, poate contribui la reducerea unor dezechilibruri. Uh, vedeți uh, în acest diapozitiv, în partea stângă, tipurile de structuri și în dreapta care este performanța zonelor rurale în Europa în momentul de față. Și există trei indicatori care diferențiază zonele cu performanțe bune de celelalte și e vorba despre dependența de anumite sectoare. Din păcate, deocamdată, zonele rurale depind numai de agricultură. Acolo unde există o diversificare de structuri, unde există, deci, sectoare secundare, servicii, performează mult mai bine. A doua linie de diviziune este proximitatea față de orașe. Vedem că și aici există, există diferențe importante dintre zonele care sunt în apropierea orașelor și au performanțe mult mai bune decât cele care se află la mare distanță de orașe. Nu am, din păcate, cu ce să vă indic pe harta din diapozitiv. Vedem uh, din această cauză că partea de est uh, a Europei are o performanță mai slabă în zonele rurale decât partea de vest. Și ne punem întrebarea dacă noua propunere de reformă a politicii agricole va schimba lucrurile în anii care vin, cred că nu, uh, pentru că aceste diferențe vor mai persista multă vreme. Și măsurile, de fapt, nici nu se referă la acest, direct la aceste probleme. După cum vedem aici, regiunile cu performanțe mai bune nu vor mai depinde în măsură atât de mare de agricultură și, în al doilea rând, efecte importante are această proximitate a orașelor și, sigur că nu putem schimba situația de la o zi la alta. Trebuie o abordare policentrică pentru că și orașele mai mici ar putea să aibă o influență, dar nu văd printre măsuri nimic care să abordeze aceste chestiuni. Noua propunere exist, mm, transmite mesajul că dezvoltarea și agric, zonelor rurale și agricultura vor merge mână în mână, dar de fapt nu se înțelege dacă, în ce fel privesc aceste politici dezvoltarea rurală. De pildă, agenda teritorială 2020 eh, spune dezvoltarea unei largi varietăți de zone rurale va trebui să țină seama de caracteristicile lor unice. și că dezvoltarea eh, eh, va trebui să mențină diversitatea zonelor rurale. În reportul Barca, Eh, se spune că dacă vom îngădui migrarea către oraș din zonele rurale, rurale se va eh, reduce potențialul de producție al acestor zone. Însă raportul, al cincilea raport privitor la coeziune privește lucrurile din altă perspectivă. Spune că Eh, dezvoltarea orașelor eh, va avea loc în direcția regiunilor rurale și astfel se va reduce diferența dintre acestea și zonele urbane, ceea ce va duce la o dezvoltare teritorială mai echilibrată. Este o chestiune importantă și probabil că nu există o singură soluție pentru toate aceste probleme, dar trebuie să uh, vedem uh, în ce măsură există o tendință centripetă și alta centrifugă. Nu cred că s-a pus suficient accentul pe problemele de guvernanță în această politică atât de complexă. De asemenea, o provocare este și uh, cum putem acționa prin instrumente economice Există mai multe instrumente între care am putea alege. Și uh, se mm, accentuează uh, ideea că investițiile ar fi mai uh, productive decât subsidiile și că programele de dezvoltare rurală Uh, vor trebui să experimenteze noi instrumente ca, de pildă, sprijinul uh, uh, fermierilor într-o perspectivă diversă, nu prin plăți diferite, nu prin plăți directe. După cum vedeți, aceleași măsuri pot uh, constitui instrumente politice diferite, ceea ce va afecta rezultatele pe care le vom obține. Cum se poate măsura dezvoltarea teritorială echilibrată? Acesta este uh, un obiectiv central și, evident, e nevoie de noi indicatori, de noi uh, instrumente de măsură. la diverse niveluri eh, problemele sunt diferite. Eh, la nivelul Uniunii Europene eh, se merge în direcția bună, însă liniile de demarcație creează noi probleme și trebuie să se coopereze mai mult. La nivelul statelor membre, important este pentru autoritățile care răspunde dezvoltarea rurală să aibă o abordare constantă și să coopereze mai bine între ele e foarte important și rolul autorităților care implementează aceste măsuri și e necesar mai multă libertate pentru autoritățile regionale în utilizarea fondurilor alocate. În fine, concluziile finale. Trecerea la o abordare teritorială va crește șansele de a rezolva dezechilibrele teritoriale dacă uh, măsurile vor fi alese în mod adecvat. Uh, integrarea fondurilor uh, Uniunii Europene va ajuta să se exploateze potențialul endocen, însă numai în condițiile în care va funcționa și cooperarea Uh, sigur că beneficiarii vor fi foarte fericiți să vadă uh, niște reguli uh, constante și niște proceduri coerente. Rămân provocări pe în domeniul guvernanței, realizarea unui echilibru între subsidii, investiții și plățile directe, Uh, un echilibru între beneficiari, adică între fermieri și non-fermieri, de asemenea o uh, alegere adecvată a competențelor la nivelul politicii uh, Uniunii, astfel încât să ne putem concentra asupra rezultatelor politicii mai degrabă decât asupra procedurilor, întărind monitorizarea și evaluarea, însă relaxând procedurile administrative. Iar procedurile ar trebui să se concentreze la nivelul statelor naționale, pentru că uh, ar fi mai eficiente. Acestea sunt lucrurile pe care doream să vi le spun. Vă mulțumesc! Merci, señor González. Mulțumesc. Acum domnul González. Gracias, eh, buenas tardes. Bună ziua. imaginele vor fi în engleză, dar o să vorbesc în spaniola ca să vă spun ceea ce vreau să vă transmit. Știu că s-a făcut cam târziu pentru toți, dar aș vrea ca în dezbaterea de astăzi să vin cu o abordare diferită, mai puțin convențională poate decât cea care a fost utilizată până aici. Care e impactul teritorial al PAC? E chestiunea de care ne ocupăm. PAC favorizează cu adevărat un echilibru între teritorii, după cum credem unii dintre noi. Ei bine, este o politică care poate accentuează unele dezechilibre teritoriale. Asta e o părere diferită. Mai întâi trebuie să vă spun că în Europa ne confruntăm cu o problemă rurală gravă. Toată după amiază s-a vorbit despre agricultură, sectoare și așa mai departe, dar avem și o problemă teritorială gravă, care se pune pe o mare parte a teritoriului european, în funcție de statisticile la care se face trimitere și, de fapt, Comisia a introdus noi metode de evaluare, are un impact și asupra unei părți non-neglijabile a populației. Primul lucru pe care aș dori să vi-l spun este că în toate statele membre, în toate zonele rurale din diversele țări ale Uniunii Europene, cu câteva excepții legate de zone specifice care în mod tradițional au o mare pondere agricolă. Importanța relativă economică a agriculturii este în scădere. Cu cât ne ducem mai mult în zonele rurale, să le studiem, să le cunoaștem mai bine, pentru a le înțelege mai bine, cu atât ne dăm seama mai mult că agricultura, din punct de vedere pur economic, devine tot mai puțin importantă. Asta înseamnă că în majoritatea acestor zone, chiar dacă avem impresia că totul se învârte în jurul agriculturii, pentru că nu vedem decât uh, culturi, ferme și păduri, cu toate acestea, în ciuda acestui aspect geografic, sursele de venituri sunt tot mai mult de altă natură. Cu alte cuvinte, din ce în ce mai mult, oamenii trăiesc uh, pe baza altor uh, surse de venit, nu a agriculturii și a creșterii animalelor. Și atunci, adevărata întrebare care se pune e următoarea. PAC se face în beneficiul acestor zone sau nu? Când vedem tocmai că ajutoarele furnizate de PAC se concentrează din punct de vedere teritorial pe anumite zone, atunci, evident, existau rapoartele de coeziune și, în mod tradițional, PAC s-a concentrat pe zonele cele mai productive din punct de vedere istoric, așa funcționa PAC și acesta era sensul politicii. Deci impactul teritorial al PAC e foarte concentrat și foarte concentrat și din punct de vedere social. Deci nu e neapărat subiectul discuției de astăzi, dar e o politică promovată pentru un număr redus de beneficiari. Și atunci, politica agricolă comună contribuie sau nu contribuie la coeziune? Permite să se reducă diferențele de coeziune? Permite să Există o eterogenitate tot mai mare a teritoriilor sau nu? Cel mai recent raport cu privire la coeziune, acum e al cincilea, în al doilea raport se spunea și citez, efectele PAC sunt negative în zonele cel mai dezavantajate și cel mai puțin prospere. În consecință, e un lucru cunoscut și chiar studiat. În al doilea raport de coeziune s-a analizat chestiunea în amănunt și suntem mai puțin preocupați de aspectele rurale, iar după anul 2003, analizele de coeziune și impactul PAC în această privință au pierdut din bogăție și finețe. Ce doream să vă demonstrez cu acest grafic, care este extras din al doilea raport privind situația zonelor rurale, îmi presupun că le-ați consultat cu toții, e o sinteză a diferenței în dezvoltare economică între regiuni și relația cu media europeană. Am analizat diverse categorii de țări Media europeană ne arată că zonele cele mai rurale care apar cu verde pe ecran, care în principal sunt zone rurale, prezintă o diferență de 30% față de media veniturilor europene. Dacă ne ducem în zonele urbane, suntem cu 25% peste media veniturilor, ceea ce înseamnă că zonele rurale prezintă o adevărată problemă, mai ales în ce privește veniturile, pentru că e un mare număr de zone urbane care sunt chiar la 30% peste nivelul de dezvoltare european. Și aici e vorba de Europa celor 27. Dacă vorbeam de Europa de dinainte de extindere, era evident că aceste diferențe ar fi de altă natură. Dacă ne uităm la cele 15 state membre mai vechi ale Uniunii Europene, vedem că e o zonă intermediară, în timp ce dacă ne uităm doar la 12 state membre care intra cel mai recent în Uniune, vedem că diferența între zonele rurale și media de venituri europene este uneori de 60%, 50-60%. Asta a fost deja studiat în anii 2000. Și este vorba <clears throat> de o adevărată sărăcie rurală relativă. Diferența între nivelul de venituri față de nivelul mediu de venituri european fiind considerabil, între 50 și 60%, deci există o adevărată problemă rurală în Europa. Aceasta e problema care ne preocupă și din ea decurge întrebarea următoare, dacă PAC contribuie la reducerea inegalităților sau nu. PAC, așa cum există în ziua de astăzi, a avut un impact asupra acestei chestiuni și cred că în rezumat pot să vă spun că ea a fost inadecvată se poate contesta ce spun, dar eu pot să vă aduc două argumente. Mai întâi, că politica rurală, în general, nu a fost nici multisectorială, nici teritorială în aplicare, cu o singură excepție importantă la care o să mă refer. De asemenea, PAC, cu toată dimensiunea de dezvoltare rurală, pilonul 2, în general, nu a considerat că întreaga populație rurală poate să fie beneficiară. Doar agricultorii uh, puteau să beneficieze. Evident, o să-mi spuneți că axele 3 și 4 reprezintă o excepție importantă, dar o să vedeți în câteva momente cu un grafic că aceste axe au rămas minoritare și fără nicio importanță reală. La 3 nu era nicio dotare financiară concretă, iar la 4 era alocări minime în cadrul global. Deci impactul a rămas uh, foarte mic. În consecință, politica rurală pe care o avem este clar insuficientă, lucru care se vede foarte clar în acest grafic. Unii dintre dumneavoastră o să recunoască repartizarea pe țară în funcție de axă. Vedeți că e unul care e cea mai agricolă și în anumite țări este axa majoritară. Pentru alte țări este axa minoritară și nu o să intru în prea multe amănunte pentru că nu mai avem timp. Țara mea, Spania sau Portugalia, membre, consideră că axa 1 era majoritară. Axa 2 a câștigat uh, multă importanță, este fie majoritară, fie a doua ca importanță, iar ce mă îngrijorează pe mine este ce vedem cu albastru, axa 3 și axa 4, unde vedem clar că acestea sunt minoritare, fără excepție în toate statele membre. Deci, uh, pentru toate cele 27 de state membre, avem o medie de 20% cel mult pentru politica cea mai multisectorială și mai teritorială. 20% din pilonul 2, dacă calculăm, 20% din 15% din întreaga politică, asta ce înseamnă? 2 sau 3% din totalul bugetului PAC pentru politicile rurale, teritoriale și multisectoriale. Aici e miezul problemei. Avem resurse insuficiente și nu ținem cont suficient de problema rurală. Trebuie să știm că am însărcinat PAC uh, cu ansamblul politicii rurale europene. Era un element de noutate. Acum, cu noua propunere, ce soluții vom avea, ce soluții se preconizează. Sunt puncte noi care reprezintă într-adevăr elemente de progres, câteva care sunt foarte semnificative. Mai întâi, <clears throat> se prevede ca statele membre să se bucure de o mai mare flexibilitate și vor putea decide ele însele care sunt prioritățile. Există șase noi priorități noi, patru axe și statele membre vor putea semna un acord de parteneriat ca să spună o să ne concentrăm pe cutare sau cutare. Prioritate o etapă importantă în măsura în care statele membre vor putea să aibă inițiativă. Și ceea ce mi se pare elementul cel mai recent și mai inovator, vedem că va exista o mai bună coordonare cu pilonul 1 și, de asemenea, se poate obține finanțare de la celelalte fonduri. Asta e marea noutate. Pentru că e complet diferit de ce aveam până în 1999. Până în 1999, pentru că avem o politică de coeziune de care depindea politica rurală pentru trei din cele patru programe care reprezentau politica rurală. În consecință, vedem acum că au existat propuneri interesante, chiar dacă nu toate sunt neapărat noi, dar după celelalte fonduri, cum vor fi utilizate în mod concret, pentru că acest regulament unic pentru toate fondurile, cu siguranță, dar nu există măsuri noi, trebuie să existe o coordonare, dar pentru măsurile preconizate la pilonul 2, ceea ce deocamdată e insuficient. Asta înseamnă că s-a făcut un pas înainte și o jumătate de pas înapoi. E puțin înainte, dar nu ne mai pomeni de mult. Ce e interesant este metoda lider și programul lider pe care uh, sau care a fost conservat, păstrat din reformă. Există 50% din bugetul de pilon 2 care este alocat acestui lider și cu mulți dintre cei care cunosc bine acest program. Și eu cred că potențialul acestui program este um, mult mai mare decât ce s-ar putea crede, pentru că Comisia Europeană nu l-a dotat la înălțimea potențialului pe care l are. Apoi există și puncte slabe în reformă și pe care e bine să le menționăm în uh, evaluarea de impact. Dacă <clears throat> parcurgeți anexa 4 consacrată dezvoltării rurale, o să vedeți în ce măsură se exprimă îndoiele în legătură cu impactul acestei politici. Chiar în formulare rezultă foarte clar din această formulare. Ehm, se pune întrebări dacă chiar sunt uh, beneficii clare, nete pentru regiuni ca urmare a acestei reforme. Eu l-am parcurs acest fragment uh, îndelete și am senzația că nu spune că n-ar fi chiar pozitiv, dar citind textul, ai impresia că de fapt cam asta ar vrea să spună. Cu această reformă preconizată se va răspunde mai bine la întrebarea inițială și anume vom îmbunătăți coeziunea teritorială a regiunilor mm, pentru ce reprezintă 90% din teritoriu sau din potrivă echilibrele vor persista. Dintr-un punct de vedere relativ, sumele în joc nu sunt considerabile. 14 miliarde e o sumă enormă, sunt mulți bani dar 14 miliarde pentru 27 de state membre și toate zonele rurale nu e o sumă chiar atât de mare. Evident că deocamdată nu există vreo repartizare pe țară, nu știm cum se va face falcare. Din punct de vedere pur bugetar, putem să ne îndoim că Europa va avea o politică rurală puternică. În consecință, există șase priorități pentru politica rurală și doar cea de-a șasea este cu adevărat consacrată problemei rurale. Nu spun că celelalte chestiuni ar fi importante, pentru că sunt foarte importante. Spun pur și simplu că această problemă în special nu este suficient abordată. Cred că aceasta este concluzia pe care doream să o trag. Și, în încheiere, o să vă spun că problema este că Uniunea Europeană nu are o adevărată politică rurală. E nevoie de ea sau nu, asta e subiectul unei discuții care trebuie să aibă loc aici în alte cercuri, dar de fapt avem o lipsă reală în acest sens. Avem o politică agricolă comună, dar nu e același lucru cu o politică rurală puternică. În propunerea care ne-a fost înaintată, cred că Elementul cel mai inovator și creativ e acest scenariu al integrării. Acum avem obiectivul unei integrări, dar pentru ce orizont de timp? Am spus deja că în 1999 se vorbea despre o mai mare integrare a politicilor europene și un coleg îmi spunea că în Europa se avansează lent, deci va fi pentru 2020. 2020 e cam îndepărtat ca orizont față de situația actuală, în măsura în care trebuie să avem această voință politică încă de prin anii 90 din secolul trecut, de să aștepți 30 de ani pentru o nouă politică, mi se pare cam mult atunci acest regulament unic, transversal, pentru toate fondurile va fi sau este cu adevărat răspunsul adecvat? E un regulament complicat. E complicat și dificultățile administrative sunt uriașe. Aplicarea va fi foarte dificilă. Mulți bani, un singur regulament pentru toți cei dintre noi care se ocupă de gestionare, ne întrebăm cu adevărat cum o să-l gestionăm, pentru că, până la urmă, toate acestea pentru ce? Ce o să distribuim până la urmă? Zonele rurale care au nevoie de ajutor ca să iasă din această perioadă dificilă, când o să există această superstructură hiperreglementată cu aceste fonduri și până se face clasificarea și defalcarea nu se rămâne cu mai nimic. Nu putem gestiona regiunile doar din perspectiva statistică. Se pot analiza cifrele, dar nu se poate în mod sistematic să discutăm de regiunile NAT 3, cum se face deocamdată. E nevoie de zone diferite, de niveluri diferite, de exemplu, de zone mai bine precizate, omogene, uh, sub nivelul de provincie, pentru că s-au creat categorii care sunt cu adevărat artificiale și nu sunt deloc funcționare, <clears throat> nici omogene. Și evident, în scopuri uh, de analiză e util și vedem în raport, dar nu și concret. Analiza e utilă pentru că ne dăm seama că e o foarte mare diversitate de zone rurale în Europa. Foarte bine, asta înseamnă că și politica va trebui să fie diversificată. Foarte bine, dar atunci concret nu servește la nimic. Și avem o politică uh, cu adevărat extrem de reglementată, când de fapt ar trebui să intre mai mult în amănunt. E de fapt o adevărată dantelărie de exces de măsuri. O să fac o propunere și o să prezint o concluzie. E nevoie de o politică rurală hiperreglementată, cum e primul pilon al PAC? Eu cred că nu. Avem nevoie de un cadru pentru o politică rurală în Europa, asta da, e adevărat. Ne trebuie orientări da, trebuie ca autoritățile naționale să fie însărcinate de aplicarea în practică în cea mai mare coerență. Aceasta e prima idee pe care o prezint. Toate acestea trebuie să fie conforme cu realitatea. Într-o mare majoritate, înainte de extindere, statele membre aveau o politică rurală. Și în foarte numeroase cazuri era o politică rurală <clears throat> mult mai bogată și mai puternică în materie de măsuri și fonduri alocate decât politica rurală uh, pe scară europeană. Uitați-vă la Regatul Unit, la Franța, la țările de jos, la Spania mai recent, la țările nordice. Noi avem politici rurale naționale. Ce trebuie să facem? Trebuie să facem o distinție. Avem o politică agroalimentară și una de agro-mediu și o politică rurală, transversală, multisectorială, teritorială, care e cu totul diferită. Nu avem, dacă vreți, sau nu e suficient ca această politică rurală să nu fie decât al șaselea element într-o serie de șase. Avem nevoie așadar de un cadru comun care să spună cum trebuie să se dezvolte zonele astea, dar care să nu să se pronunțe în legătură cu măsurile concrete care trebuie adoptate, pentru că măsurile de adoptat vor depinde de țară, de zonă, de posibilități, de caracteristicile locale. Avem nevoie, și asta a făcut obiectul unor studii, de o nouă paradigmă rurală, despre care s-a vorbit deja din 2006. Colega mea a vorbit și ea înaintea mea și apoi în zilele noastre se vorbește de asemenea în termen de durabilitate. De fapt, avem nevoie de ce anume? Avem nevoie de simplificarea regulamentelor pentru ca PAC și politica de coeziune să vină în ajutorul politicii rurale și apoi statele membre vor utiliza fondurile de fiecare dată în mod diferit. S-a vorbit de acea lege rurală, Rural Act, terminologia utilizată și în Spania pentru politica noastră, dar avem cu adevărat nevoie de acest gen de cadru și nu e atât de mult vorba de o problemă de resurse, ci de structură, de orientare. Avem nevoie de linii directoare. Aceasta e ideea cu care vrem să contribui la dezbatere. Mulțumesc. Și gracias. Gracias, Jesus. Mulțumim, Jesus. Ah, Avem o problemă mai mică sau mai puțin mică? Domnule ministru, trebuie să plece ca să prindă un avion, deci vă luau cuvântul acum, iar întrebările vor veni după aceea și apoi vom avea răspunsurile celor doi prezentatori și, în fine, domnul comisar va putea să ia cuvântul. Domnule ministru. Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să plec peste circa 10 minute, însă voiam să vă mulțumesc pentru această dezbatere o dezbatere care se înscrie în acel ciclu de trei dezbateri. Este o dezbatere care explică această reformă agricultorilor și consumatorilor. Am fost întrebați dacă există probleme de competitivitate a agriculturii europene, competitivitate față de agricultura mondială. Da, există astfel de probleme, probleme structurale de lipsă de competitivitate. Unul dintre factorii care perturbă această competitivitate este sistemul de plăți directe. Din păcate, propunerile de modificare a acestui sistem sunt insuficiente. Ați spus de asemenea că productivitatea agriculturii europene scade și este adevărat. există multe exploatații care nu mai fac efortul de modernizare. Dacă 60% din venituri provin din plăți directe, de ce ai mai fi interesat să faci investiții atâta vreme cât existența, sa, existența ta nu depinde de acesta? Existența depinde în mare măsură de plățile directe. Am vorbit despre ecologizare, despre acele măsuri pentru practici agricole durabile. Aceste plăți vor fi retrase din portofoliile naționale dacă agricultorii nu vor face aceste practici agricole. Nu este vorba deci despre un venit complementar, este vorba despre o muncă complementară. Domnul González a vorbit despre dezvoltarea zonelor rurale și a întrebat dacă există terenuri sărăcite. Nu a furnizat și răspunsul la această întrebare. Dacă ne concentrăm pe acele plăți directe care sunt decuplate de producție, mijloacele din al doilea pilon vor fi insuficiente și efectele utilizării acestor fonduri vor fi foarte uh, mici. Aș vrea să îi încurajez pe cercetători și pe economiștii europeni să analizeze reformele care au fost realizate până în prezent precum și influența lor asupra dezvoltării regiunilor și uh, dezvoltării țărilor. Așteptăm propunerile lor, propuneri care vor viza elaborarea unei politici concurențiale și nu uh, o politică axată doar pe productivitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ministru. Au cerut cuvântul două persoane. Domnul Sikirski. Obșare wiejskie charakteryzują și Zonele rurale se caracterizează printr-o întârziere în dezvoltare, de unde și importanța armonizării politicii regionale și a politicii care vizează zonele rurale în politica agricolă durabilă. Există mijloace destinate dezvoltării zonelor rurale. Zonele rurale necesită o politică specifică la nivelul Uniunii Europene. De unde și importanța celui de-al doilea pilon în noile țări membre? În acest domeniu există un decalaj important. Aș vrea să menționez de asemenea că m-a lipsit, lipsit în aceste discuții o referire la concluziile care pot fi desprinse din cei 50 de ani de politică agricolă comună și influența acestei experiențe asupra soluțiilor adoptate pentru PAC în perspectiva anului 2020. Nu s-a făcut referire la soluțiile pe care ar trebui să le adoptăm în agricultură, soluții similare cu cele adoptate în ceea ce privește piețele financiare. Piețele de produse agricole trebuie să facă față la o speculă importantă, speculă cu consecințe negative asupra pacului. Cred că este bine că oamenii de știință din diferitele țări au făcut acea declarație pe 6 octombrie 2011 și declarația de la Varșovia și această discuție, precum și declarația de la Varșovia, sub formă scrisă, precum și conferința organizată de către domnul profesor care vine din, uh, vine de la aceeași facultate ca și uh, doamna Zavalinska, toate aceste uh, elemente deci au îmbogățit dezbaterea. Domnule comisar, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc uh, călduros pentru această dezbatere. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentări și pentru sugestii. Aș vrea să pun patru întrebări în timpul uh, care îmi rămân la dispoziție. Credeți că, în ciuda lacunelor descrise, pilonul al doilea continuă să joacă un rol important în agricultură? Apoi, credeți că trebuie să fixăm concret banii care trebuie folosiți în statele membre în al doilea pilon. E adevărat că în statele membre distribuția poate fi foarte diversă între pilonul 1 și 2. Trebuie să fim mai ofensivi și să stipulăm care este suma care trebuie folosită în cadrul celui de-al doilea pilon în statele membre. În ceea ce privește cofinanțarea, primul pilon este finanțat în proporție de 100% însă în uh, cel de-al doilea pilon e nevoie de o cofinanțare din partea statelor membre și în Germania există regiuni unde nu se poate identifica uh, această sumă și care renunță. Credeți că trebuie să se schimbe ceva în această privință? Credeți că cofinanțare, cofinanțarea trebuie să depindă de anumite criterii, în așa fel încât toate țările să poată beneficia de aceste credite? următoarea întrebare. E vorba despre ajutoarele regionale. La început am fost foarte democratici și am uh, hotărât că regiunile trebuie să participe la discuții, pentru că, după părerea mea, ar fi greșit ca instituțiile din Bruxelles să organizeze absolut totul. Însă s-a spus de asemenea că regiunile nu trebuie să fie prea mici. Am o întrebare foarte simplă. Care ar trebui să fie uh, dimensiunea acestor regiuni în așa fel încât uh, să se respecte principiul democrației și în același timp regiunile să fie suficient de mari pentru a avea o anumită marjă de manevră? Mulțumesc, domnul Capulo Santos. Mulțumesc, domnule președinte. E târziu și o să încerc să nu pun toate întrebările care îmi trec uh, prin cap. Sunt sute de întrebări. În calitate însă de raportor cu privire la dezvoltarea rurală, aș vrea să mulțumesc tuturor experților pentru prezentări, prezentări excelente, care au confirmat uh, o bună parte din îndoielile și convingerile noastre. Au contribuit la îmbogățirea dezbaterii și au uh, insistat asupra necesității găsirii unui compromis între Consiliu și uh, Comisie. Instrumentele vor fi întotdeauna inadecvate, însă ceea ce avem în comun este că vrem să construim o politică agricolă care răspunde mai eficient la nevoile din societate. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru prezentări și sunt gata să contribui la edificarea acestui consens atât de necesar. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am cerut să intervin pentru a mulțumi tuturor invitațiilor de astăzi în numele PPE-ului. Am ascultat prezentări extrem de interesante S-au uh, făcut auzite aici abordări extrem de interesante. Aș vrea să îi mulțumesc domnului ministru, pe care de altfel a și plecat. Îi mulțumesc pentru colaborarea excelentă cu ceilalți miniștri și cu um, și nu am uh, mai uh, cunoscut pe nimeni care să implice într-o asemenea măsură Parlamentul în procesul de luare a deciziilor. Urez de asemenea sărbători fericite tuturor și în special celor uh, uh, de la tribună pe care nu o să îi văd înainte de Crăciun. Mulțumesc, cred că cineva dorea să pună o întrebare acum la final. Parlamentul za uspořádání této debaty a především chci složit velkou pokoru. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adresez complimente ultimelor doi vorbitori. Mă ocup de aproape de dezvoltarea rurală și sunt de acord cu concluziile profesorului Gonzales. Cred că problema cheie a politicii de dezvoltare rurală Problema cheie este definirea cadrului de sprijin pentru diferitele tipuri de zone în cele 27 de state membre. Problema cheie care nu se regăsește în propunerea de regulament. Credeți că se poate defini o politică rurală doar în cadrul pe care l-ați menționat? poate fi uh, definită doar la nivelul statelor membre? Mulțumesc. Doamna Zavalinska și domnul Gonzales au cuvântul pentru răspunsuri scurte, pentru că trebuie să dăm cuvântul domnului Cioloș uh, după aceea. Poate că puteți începe. Bueno, mm, creo que hay dos preguntas claves. Hay varias más, pero hay dos preguntas. Cred că sunt uh, două întrebări cheie care au fost relevate în această discuție. Cum ar trebui să se înscrie în uh, politicile comune ale Uniunii Europene politica rurală comună? Eu nu vreau să-l pun în dificultate pe comisarul nostru, nu este intenția mea. Aș vrea, totuși, să amintesc faptul că am pus întrebarea aceasta acum uh, destul de mult timp. În 2003 a avut loc o primă reformă a PAC și la vremea respectivă se vorbea deja despre politica rurală, S-a identificat soluția care a fost aplicată până acum. Mulți dintre noi au considerat că nu era o soluție potrivită. La vremea respectivă, Michel Barnier era cel care răspundea de politica regională. A asistat la sesiunea inaugurală un sfert de oră, după care a plecat și a doua zi uh, nici măcar nu mai era de față. Nu exista, deci, uh, o politică comună. Deci uh, punem uh, întrebarea aceasta de ceva vreme și încă nu există o politică europeană, mai ales după extindere. În uh, noile state membre reprezintă o Europa și mai rurală decât Europa pe care o coordonam înainte. Acum 90% din Europa este rurală și pacul este strâns legat de rural, de zonele rurale. Însă vrem un pac multisectorial teritorial. Ceea ce nu se prevede în viitoarea reformă a pacului. Comisia, Parlamentul, diferitele instituții ale Uniunii Europene, dacă vor să aplice aceste lucruri, ei bine, măsurile nu sunt suficiente. Această reformă nu vor permite elaborarea unei politici rurale și nu cred că un regulament transversal este răspunsul la întrebarea noastră. Regulamentul actual este mai complex decât cel de care dispuneam în 1989. Uh, Trebuie să stabilim o mai strânsă legătură între politice naționale existente și viitoare și un cadru orientativ sau un cadru corectiv al Uniunii Europene pentru teritorii. Și aș vrea să nuanțez lucrurile aici și să spun că nu vom folosi diferitele categorii, NUTS 3, NUTS 4 și așa mai departe. Fiecare țară în parte își cunoaște nevoile nu trebuie să mergem în detalii, e nevoie de marile orientări și de o cofinanțare. Sunt uh, la ora actuală nu există o politică rurală ca atare. Avem o politică agroalimentară, avem nevoie însă de o politică rurală. Din păcate nu am mai mult timp pentru intervenție. Mulțumesc. În concluzie, domnul comisar Cioloș și apoi domnul De Castro. Uh, uh, nu pot avea pretenția să trag concluzii, dar fiindcă orele sunt înaintate, n-aș dori să prelungim mai mult această reuniune. Pur și simplu, uh, am putut constata și astăzi că în fața provocării care trebuie să-i facem parte în Europa, pentru că vorbim de politică agricolă comună în Europa, chestiunea producției agricole și a productivității acesteia, chestiunea gestiunii bune a resurselor naturale, care este o așteptare Uh, din ce în ce mai puternic a cetățenilor europeni, chestiunea dezvoltării echilibrate a teritoriilor rurale, este clar că politica agricolă comună este necesară, dar poate nu și suficientă pentru a face față tuturor acestor provocări. Însă datoria noastră și ambiția noastră este să facem în așa fel încât această politică să fie utilizată cât mai bine cu putință pentru a se găsi răspunsuri la aceste provocări. Am putut să constatăm de asemenea din uh, prezentările de astăzi că nu ne putem baza numai pe bani pentru a rezolva această problemă. Bugetul este un element esențial, însă nu este suficient pentru a da răspunsuri la toate aceste chestiuni. Uh, trebuie să adăugăm uh, munca, cercetarea, inovația, cercetarea fundamentală și aplicată și transmiterea cunoștințelor până la agricultori. Avem de asemenea nevoie de instrumente care să permită agricultorilor și tuturor actorilor de pe lanțul alimentar să uh, adauge o valoare a ceea ce creează, uh, să-și facă mai bine munca și să evităm situații absurde, cum ar fi o industrie alimentară puternică dar uh, agricultorul nu este suficient de bine remunerat și nici uh, consumatorul uh, nu plătește un preț suficient de echilibrat uh, față de calitatea produsului cumpărat. De aceea, măsurile de piață, organizarea producătorilor, combinarea mai multor instrumente va fi necesară pentru a se inova nu numai în domeniul producției, ci și în organizarea noastră pentru a putea uh, utiliza mai bine resursele pe care le avem la dispoziție. Trebuie să mai asigurăm și acest echilibru între ambițiile productive. Am văzut uh, că chestiunea productivității se pune și trebuie să găsim mijloacele pentru a asigura că creșterea productivității nu se va face în detrimentul durabilității agriculturii noastre, și, bineînțeles, măsurile propuse poate nu sunt suficiente, poate nu sunt perfecte, dar ele trebuie să aibă ambiția de a incita îndrepta uh, spre orientarea agriculturii noastre într-o altă direcție. Mai avem și abordarea teritorială și aici doresc să spun foarte limpede, am ajuns la concluzia că diversele tipuri de măsuri sunt insuficiente și nu avem ambiția să decidem de la Bruxelles, ceea ce este bine pentru regiuni, pentru statele membre. Ceea ce facem la Bruxelles este să creăm oportunități și aceste oportunități trebuie puse în valoare după aceea de regiuni, de statele membre, de colectivități putem să avem ce politică rurală dorim, câte regulamente dorim. Dacă nu va exista o bună organizare și o idee clară a ceea ce dorim să facem la nivel local din teritoriul nostru, nu vom avea o puternică uh, politică teritorială. Pentru a încheia, uh, voi încheia cu ideea că această politică agricolă încă odată spun, poate că nu e suficientă, dar ea este necesară pentru a se putea da o nouă orientare a ambițiilor pe care le avem în acest sector, uh, ambițiilor pentru teritoriile noastre agricole rurale. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care Uh, ne-au împărtășit din cunoștințele lor, din studiile lor, din analizele lor, este un pas important în acest proces de reflexie. Uh, uh, țin să mulțumesc Parlamentului European care ne-a găzduit de fiecare dată și a primit cu multă solicitudine, cu multă deschidere uh, Uh, vom continua pe parcursul acestui uh, proces decizional cu dezbaterile interne și pe tot parcursul anului 2012 vom avea de asemenea dezbateri deschise ca aceasta de azi pentru uh, a deschide dezbaterile noastre marelui public și aș dori să termin mulțumind interpreților care știu de fiecare dată să dovedească răbdare și energie pentru a ne însoți până la capăt în nevoia noastră de a ne înțelege între noi. Mulțumesc tuturor!